Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir warten noch auf die... Dragi colege și colegi, o așteptăm în continuare pe înalta reprezentantă, însă deschid deja ședința cu adoptarea ordinei de zi. Vă atrag atenția, dragi colegi, că avem modificări de ultim moment pe ordinea de zi. Avem facilitatea de pace pentru Africa și problemele de gestiune împreună cu Comisia DV la o întâlnire în camera cu șine închise împreună cu directorul general Sevizii. Am înlocuit raportul colegei Pitera cu problemele sistemice ale Ungariei și României mâine. Sper că sunteți de acord cu aceste modificări, pentru că altfel nu reușim uh, să le trecem pe toate în revistă. Să văd că sunteți de acord. Uh, Doresc de asemenea să vă atrag atenția. Avem rezultatele întâlnirii, am trimis rezultatele um, întâlnirii cu coordonatorii, iar pentru că nu s-au înaintat obiecții, acestea această notă, așadar, din partea coordonatorilor, este considerată ca fiind adoptată. Doresc de asemenea să vă atrag atenția că această întâlnire este transmisă pe internet, iar regimul lingvistic găsiți de asemenea în nota dumneavoastră informativă avem și uh, limba elenă. Ne bucurăm. Sperăm să vină și colegul Elen. Ne aflăm uh, la punctul 3 de pe ordinea de zi, unde întrerup deja pentru că o așteptăm în continuare pe înalta reprezentantă care uh, se află la ora actuală la o întâlnire cu președintele Parlamentului. Îl salut uh, pe domnul Tome Muguruza, reprezentantul Curții de Conturi, care va primi imediat cuvântul pentru a ne comunica informațiile referitoare la um, capitolul aferent, după care colegul Iavo vă lua cuvântul. Vă rog, dragi colegi, uh, să încercați să vă încadrați în timp în măsura posibilului, pentru că avem um, astăzi multă muncă înaintea noastră. Just in time. Sorry. Tocmai la fix. Domnul Tome Muguruza, vă rog. Thank you, Chair, and... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru invitația de a veni astăzi la Comisia Concea a discutat despre descărcarea de gestiune a Serviciului de Acțiune Externă. Îmi cer scuzele, domnul Tome Muguruza primește cuvântul pentru a prezenta capitolul. Domnul Tome Muguruza, îmi cer scuze, domnul Muguruza este cel care trebuie să ia cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc, bună ziua tuturor, stimată președinta Comisiei de Control Bugetar, st stimată vicepreședinta Comisiei Europene, înaltă reprezentantă uh, a Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, mă bucur că pot lua astăzi cuvântul înaintea dumneavoastră cu obiectivul de a vă prezenta rezultatele principale ale activității de audit desfășurată de Curtea de Conturi Europeană vis-a-vis -vis de Serviciul European de Acțiune Externă. Prin această prezență, așa cum s-a întâmplat și în cadrul întâlnirii din data de 9 ianuarie, referitor la alte instituții și organisme, continuăm cu prezentarea rezultatului activității noastre în ceea ce privește cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor uh, Uniunii Europene. După cum v-am spus, uh, atunci uh, Tribunalul Curtea de Conturi Europene prezintă acum capitolul 9 din raportul anual. În 2005, plățile privind rubrica 5 din cadrul financiar multianual, intitulată Administrația, au, uh, s-au ridicat la 9 miliarde de euro. Această cifră reprezintă 6,2% din totalul plăților realizate în cadrul acestui exercițiu fiscal. Aceste plăți includ cheltuieli privind resursele umane, de pildă salarii, pensii și alte indemnizații, și alte cheltuieli privind uh, parcul imobiliar, echipamente, energie și tehnologia informației. În vederea acestui audit, tribun, Curtea de Conturi a efectuat uh, o analiză a 151 de tranzacții, din care 18 îi revin Serviciului European de Acțiune Externă. În plus, uh, avem o abordare prin rotație pe care o aplicăm din anul 2012. Prin intermediul acestei abordări am analizat uh, în amănunt uh, sistemele a um, alte două sau trei instituții. În 2015 am încheiat anul fiscal analizând o serie de recrutări și achiziții publice realizate de Um, de Instituția Europeană de Supraveghere a Datelor și de Serviciul um, European de Acțiune Externă, despre care discutăm astăzi. Domnilor și domnilor, rezultatul auditului exercițiului fiscal pentru 2015 sunt următoarele. Tocmai ca în anii trecuți, evaluarea Curții de Conturi referitor la cheltuielile administrative ale instituțiilor și organismelor europene care au, fost, care au făcut obiectul auditului sunt uh, favorabile. Am stabilit că cheltuielile din sectorul administrație au un nivel de eroare care se află sub pragul stabilit de Curtea de Conturi. Mai precis, tribun, uh, Curtea de Conturi a întâlnit uh, erori în 22 din cele 100, 151 de tranzacții auditate. La nivel global, nivelul de eroare este de 0,6% este practic o cifră care apărea și în anii trecuți. În ceea ce privește um, fiscalizarea celor 20 de procese de recrutare și cele 20 de achiziții publice realizate de Serviciul European de Acțiune Externă, am întâlnit o serie de lacune. Mai precis, în ceea ce privește recrutările, am identificat uh, lacune în trei din cele șase procese care au făcut obiectul auditului privind angajarea personalului local din delegații. Aceste procese de recrutare um, duceau lipsă de transparență, iar dovezile arătau că anumite etape din aceste proceduri um, nu s-au desfășurat conform procedurii. După cum am um, amintit și în anii trecuți și în acest an există în continuare lacune în ceea ce privește procedurile de angajare desfășurate în delegații, în ceea ce privește sumele aflate sub pragul de 60.000 de euro. În cele 5 din uh, cele 12 um, angajări făcute am observat că delegațiile nu au evoluat în mod corespunzător dacă uh, procedurile de licitații publică îndeplinau uh, cerințele tehnice uh, sau de multe ori uh, dosarele erau incomplete în alte situații. Am constatat că s-au recurs la negocieri speciale și exista un singur ofertant, situația care nu era însă justificată. Curtea de Conturi recomandă, prin urmare, Serviciului European de Acțiune Externă să se asigure că toate etapele de selecție ale agenților locali angajați în, în cadrul delegațiilor să fie um, documentate în mod corespunzător, de asemenea să-și îmbunătățească orientările în ceea ce privește elaborarea, coordonarea și executarea uh, procedurilor de licitații publice desfășurate de delegații. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare sau pentru a lămuri orice îndoială ar putea apărea. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Dorim să vă mulțumim pentru că ați dat curs la invitația noastră. Ne bucurăm că vă aflați astăzi alături de noi și aveți cuvântul. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să vă felicit pentru faptul că ați fost reconfirmată în funcția de președinte a acestei comisii importante. Este o plăcere pentru mine să, va, să mă aflu din nou aici, ca și în anii precedenți. Cred că avem acest uh, schimb de opinii pentru a treia oară. Pentru mine aceasta este o datorie, o responsabilitate, dar și o bună ocazie pentru a vedea unde putem să ameliorăm lucrurile. Cu acest spirit am venit azi aici pentru această discuție. După cum știți, încă de la începutul mandatului meu am spus că doresc să Uh, funcționăm cât mai bine și să obținem rezultate în interesul cetățenilor. Deci, pentru mine aceasta nu e doar o reuniune de ordin tehnic, chiar dacă avem și chestiuni de tehnice de discutat, dar este și foarte politică, pentru că trebuie să vedem cum putem să ne folosim cele mai bine resursele umane sau financiare. Suntem într-un an mai deosebit pentru Uniunea Europeană ne apropiem de a 60-a aniversare a tratatului de la, de la Roma și observăm, nu doar în interiorul Uniunii, ci și în afara ei, se dezbate mult despre valoarea adăugată a ideii de a fi o Uniune. Deci, eu cred că trebuie să ne achităm de toate responsabilitățile noastre și Uh, arătând interesul Uniunii Europene în afara ei. Sunt sigur că colegii mă vor ajuta uh, să facem în așa fel încât să um, facem oamenii să înțeleagă că, din punct de vedere politic, ceea ce facem noi în afara Uniunii Europene sunt lucruri foarte importante. Doresc să mulțumesc Parlamentului European în general și nu numai acestei comisii pentru sprijin pentru că o politică externă și de securitate europeană puternică ne ajută uh, pentru noi, pentru cetățenii noștri, dar și pentru uh, întreaga lume. Și bugetul și instrumentele noastre administrative sunt importante în acest sens și pentru mine colaborarea cu Curtea de Conturi este importantă pentru a vedea cum ne putem ameliora metodele, transparența și, uh, în general, felul în care ne desfășurăm activitatea. În această perioadă, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uh, în schimbare, dar și noi oportunități. Se redefinesc multe elemente ale realității noastre geopolitice. De aceea, după cum știți, anul trecut am prezentat o strategie globală. Voi aborda chestiuni legate de buget și activitatea noastră administrativă, dar cred că este important să prezentăm cadrul politic în care uh, funcționăm. Trebuie să ne concentrăm pe priorități. Acum, când e din ce în ce mai clar că Uniunea Europeană este și va fi în continuare un actor care va trebui să se bazeze din ce în ce mai mult pe sine, atât la nivel local cât și la nivel global, și pe cei care sunt gata să creeze parteneriate cu noi. Și trăim de asemenea vremuri în care acțiunea noastră externă poate fi extinsă sau pentru că partenerii din întreaga lume caută um, parteneri de nădejde și pentru că în regiunea noastră se așteaptă din partea noastră să facem mai multe. Iată de ce trăim vremuri în care este cu atât mai important să analizăm cu atenție instrumentele pe care le avem la dispoziție, pentru că, așa cum știți mai bine decât oricine, în acest parlament, în acest oraș, dacă nu ai resursele pe măsură sau dacă nu-ți folosești bine resursele, nu vei reuși să-ți pui în practică ambițiile, chiar dacă voința politică există. Deci ceea ce am prezentat în ultimii ani și voi veni în curând la bugetul anului 2015 uh, a fost să stabilim priorități, să ne uh, concentrăm pe prioritățile Uniunii Europene, noi domenii ale externe, Uh, diplomație în domeniul energiei sau climei și relațiile cu partenerii globali, uh, americani, America Latină, Asia sau Africa și ideea fiind să poziționăm Uniunea Europeană ca partener de încredere. Și în acest sens, Parlamentul European este o instituție pe care am contat și am colaborat foarte bine. Și înainte de a aborda subiectul discuției de astăzi, mai adaug doar că încercăm să facem activitatea noastră în domeniul securității și apărării mai credibilă. Și aici rolul Parlamentului European este esențial, mai ales după declarația noastră comună privind cooperarea UE-NATO și consolidarea propriei noastre um, politici de apărare și securitate. Pentru mine o prioritate majoră a fost de la început și este în continuare și activitatea noastră din 2015 și bugetul de atunci arată acest lucru, a fost să creez mai multă convergență și coerență între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie și uh, să acordez rolul meu de înalt reprezentant cu cel de vicepreședinte al Comisiei. Pot să vă spun că grupul de comisari care se ocupă de acțiunea externă uh, se reunește în mod regulat, o dată pe lună. Următoarea reuniune va avea loc poi mâine și este foarte util și la nivelul resurselor, pentru că reușim sau să evităm duplicările sau să identificăm instrumentele cele mai potrivite, inclusiv la nivel financiar, care pentru o anumită linie de acțiune și stabilim deci priorități uh, și ne coordonăm între noi. Știu că ați discutat deja cu colegii mei, comisarii Han, Mimița, Stinianides, ca, cu care mă coordonez, dar este, cred, normal să spun și eu că lucrăm în echipă și eu sunt foarte mulțumită de modul în care cooperăm. Și există o legătură interesantă și între acțiunea noastră externă și cea internă, mai ales în două domenii pe care le menționez în trecere, dar putem reveni la acestea în schimbul de, în, în, în uh, dezbatere, migrația, uh, lupta împotriva terorismului și securitatea. Sunt domenii în care încercăm să ne gestionăm resursele împreună pentru a profita cât mai mult de pe urma acestora. În ceea ce privește acum Serviciul European de Acțiune Externă. În cooperare strânsă ă, cu serviciile Comisiei, ă, cooperăm și la Bruxelles, dar și în toate delegațiile noastre din întreaga lume. Ă, este un mod unic de a funcționa și un element cheie cu care mă confrunt în fiecare zi. nu doar uh, proiectez um, imaginea Uniunii Europene în lume, ci și pentru a disemina modul în care Comisia cooperează cu și statele membre, în, cu um, țările terțe. Deci coordonarea acestor acțiuni pe teren este o parte importantă a activității noastre, foarte apreciată de uh, țările terțe, nu doar de autorități, cât și de societatea civilă sau alți interlocutori din uh, ONG-uri sau sectorul privat, să vadă că Uniunea Europeană nu este doar Uniunea Europeană, ci Uniunea Europeană cu statele membre și Comisia cooperează și își, uh, își pun de acord prioritățile. Aș dori să spun mai întâi că nu este doar responsabilitatea mea, ci și în interesul meu personal ca delegațiile și biroul de la Bruxelles să coopereze în mod cât mai eficient. Și de aceea, pentru mine, activitatea acestei comisii și a Curții de Conturi este atât de importantă. Aș doresc să mulțumesc foarte mult domnului Tome Muguruza pentru tot ceea ce a făcut, nu doar în cadrul acestui exercițiu bugetar, ci și dacă Bine mi-aduc aminte și s-a ocupat și de descărcarea de gestiune pentru 2014. Și, pe de o parte, mă asigură faptul că ceea ce facem noi facem bine, dar uh, ne dați și idei despre modul în care ne putem ameliora uh, procedurile și activitatea. Mă bucur că raportul anual al Curții de Conturi confirmă încă o dată că rata erorii este mult sub uh, pragul critic de 2%, 0,002% este rata erorii cea mai scăzută întâlnită vreodată. Curtea de conturi spune totuși că trebuie să ameliorăm anumite aspecte în recrutarea agenților locali și achizițiile în delegații. Apreciem aceste indicații și comentarii și deja luăm măsuri alături de uh, Uh, cei de la conducerea Serviciului de Acțiune Externă pentru a aborda chestiunile în modul cel mai eficient. Alături de mine se află secretarul general, pe care cred, uh, doamna secretar general, nu cred că o cunoașteți, nu v-ați întâlnit încă. Deci ambii, cu ambii colegii ai mei nu v-ați întâlnit încă. Deci numai eu port întreaga responsabilitate pentru bugetul 2015, dar i-am rugat deja pe colegii mei să um, analizeze, să vadă cum se pot uh, oglindi uh, recomandările Curții de Conturi în activitatea noastră. S-au clarificat chestiuni legate de recrutarea agenților locali și de consolidarea capacităților de achiziții în delegații. Există probleme legate de achiziții pentru că trebuie să se respecte legislația locală și condițiile de pe piața locală, care sunt uneori diferite de standardele din Uniunea Europeană și acest lucru implică faptul că trebuie să ne ajustăm la condițiile locale, respectându-ne totuși standardele. Iată dificultatea acestui exercițiu, deci trebuie să continuăm în continuare să ne respectăm propriile standarde și încercăm să ameliorăm această procedură. Câteva observații pe scurt în legătură cu alte aspecte. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, mai întâi, observație preliminară. Doresc să spun că după 5 ani, Serviciul de Acțiune Externă este o organizație uh, bine plasată, recunoscută de partenerii noștri la nivel național sau internațional, instituții din țări terțe sau instituții internaționale. De exemplu, acordul cu Iranul Uh, s-a datorat faptului că staful nostru a lucrat zi și noapte pentru a finaliza detalii uh, din aceste negocieri nucleare cu o capacitate și cunoștințe care a, sus, a surprins și experții în domeniul nuclear. Anul acesta am avut acordurile privind migrația, Uh, pe care le-am transmis uh, adunării generale ONU sau ceea ce facem zilele acestea în legătură cu Siria. Uh, chiar acum informăm Consiliul de Securitate ONU pe baza conținutului pe care l-am transmis noi după discuții cu partenerii internaționali și cu sirienii. Deci, și organizații mult mai importante ca ale noastre înțeleg și respectă valoarea adăugată a activității Serviciului de Acțiune Externă. Mai avem încă multe de făcut și acest lucru este valabil și în cazul delegațiilor. Dar aș dori să subliniez și eu câteva lucruri în legătură cu care trebuie să facem mai multe. Întâi, la nivel de structuri. Um, chiar în, cu ocazia revizuirii Serviciului de Acțiune Externă din 2013 ne-am am ajuns la concluzia că a fost nevoie de o reorganizare. S-au făcut multe lucruri în 2015 și 2016, am învățat din experiență și ne-am adaptat, dar în politica externă trebuie să fii flexibil, să te ajustezi, uh, să te, să te adaptezi priorităților în funcție de locul acestora în uh, ierarhia priorităților avem o stru structură pentru PESC uh, și uh, reacție în situații de criză. Posturile din, de conducere au fost reduse cu patru posturi și s-au consolidat și alte departamente. Astfel s-a contribuit la o modalitate de organizare mai integrată, deci organiza, organigrama astăzi este simplificată și e ușor să îți dai seama cine are responsabilitatea și care este lanțul de conducere. În al doilea rând, uh, integrarea uh, serviciilor din delegații și a stafului lor. Știu că sunt lucruri importante pentru dumneavoastră și pentru mine. Pentru mine este important să integrăm aceste echipe. Am promis și s-a spus în uh, Eh, rezoluția de descărcare de gestiune pentru 2014 că voi acționa. În cadrul bugetului 2017 am făcut o propunere, după cum știți, să, de a transfera eh, bugetul eh, acestor unități la bugetul Serviciului de Acțiune Externă, dar autoritatea bugetară nu a fost de acord cu această propunere. Eu cred în continuare că așa ar trebui făcut, deci eu voi insista și sper că pot să contez pe sprijinul dumneavoastră, pe sprijinul Parlamentului, dar, având în vedere situația deocamdată, am propus Consiliului să se continuă cu aceste unități pentru Bosnia-Herzegovina și Kosovo până în vara anului 2017. Sunt în continuare în uh, favoarea uh, ideii de a scăpa de aceste uh, unități să avem o unitate pentru candidatura uh, Bosnia-Herzegovina la statutul de membru al UE și alta pentru Kosovo. Se va rediscuta în primăvară, de aceea mandatele au fost uh, prelungite până în vara lui 2017 și sperăm că astfel uh, vom avea o, bară mai, o bază mai solidă pentru a convinge operațiunea uh, Uh, pentru autoritățile bugetare. Iar pentru Afganistan, unitatea, mandatul unității a fost, uh, a fost prelungit. Uh, vom revizui situația în martie și vom vedea ce se va întâmpla cu această forță de poliție în Afganistan. Deci mă ocup în continuare de aceste dosare. După cum știți, eu fac propuneri și apoi autoritatea bugetară ia deciziile, dar contez în continuare pe sprijinul dumneavoastră. Sper că avem o agendă comună în acest sens. Un al treilea element pe care doresc să-l uh, menționez sunt două domenii în care ne confruntăm cu provocări mari din cauza evoluției situației politice. Și aici, cu siguranță, trebuie să facem mai multe și avem nevoie de mai multe resurse. Întâi, în domeniul securității și, în al doilea rând, în domeniul uh, comunicării. Mediul de securitate, după cum <laughs> vă dați seama cu siguranță, se deteriorează în momentul de față și unele dintre delegațiile noastre sunt expuse unei, uh, unor provocări mari și este datoria noastră să avem grijă de staful nostru. Pentru noi este prioritatea numărul unu, pentru că le-am cerut să fie prezenți uneori în situații uh, dificile pe teren și trebuie să ne asigurăm că le asigurăm uh, securitatea. Sprijinul Parlamentului a fost foarte util pentru a obține 8,2 milioane de euro în plus pentru securitate în 2016 și 2018, um, deci 8,2 milioane pentru 2 ani e o sumă mică în comparație cu sumele prevăzute de statele membre doar pentru un an, mai ales anul acesta. Vedeți ce se întâmplă în lume. Și Trebuie să sporim nivelul de securitate în delegațiile noastre și pentru asta avem nevoie de resurse. Deja cu acest buget am numit încă 24 de ofițeri de securitate regionale, acum avem în total 58 și acest buget ne va permite să ameliorăm infrastructura critică pentru securitate, inclusiv Uh, mașini blindate, să cumpărăm mașini blindate. Și contez în continuare pe sprijinul dumneavoastră pentru a avea resursele pentru a garanta securitatea stafului nostru uh, care reprezintă Uniunea Europeană în lume. Și de, uh, avem nevoie cu siguranță de mai multe investiții în comunicare, pentru comunicare și diplomația. Diplomație nu e sigur că imaginea Uniunii Europene în lume Uh, va, va merge de la sine. Trebuie să uh, sau să luptăm împotriva unor mesaje negative sau să promovăm un mesaj despre Uniunea Europeană, politicile sale, valorile sale, fie pe lângă uh, prin parteneriatul în strategia noastră spre Est sau în general în lume să explicăm valoarea adăugată și ce înseamnă Uniunea Europeană. Și aici sprijin pe, eh, contez pe sprijinul dumneavoastră eh, pentru ca această activitate noastră de comunicare publică să devină mai durabilă. Un alt punct pe care doresc să-l menționez este echilibrul de gen. Mă bucur că am făcut progrese, mai ales la nivel de conducere. Din ultimele patru numiri, patru au fost femei, deci jumătate. Uh, și uh, avem acum și un consilier senior pentru gen și secretarul general este femeie. Cred că toate aceste lucruri uh, transmit un semnal pozitiv în ceea ce privește echilibrul de gen, în ceea ce privește echilibrul geografic. Uh, continui pe baza celor spuse anul trecut. Aceasta este o prioritate pentru mine. S-au făcut progrese. Pentru mine, procedurile de, procedurile de selecție se bazează întotdeauna pe merit pentru a asigura calitatea activității noastre, dar la nivel uh, echivalent uh, de merit. Pentru mine e important să avem staff uh, din diverse țări în pozițiile cheie, pentru că astfel înțelegem mai bine țările, partenere, dar și pozițiile statelor membre. Până la urmă, divers, diversitatea noastră internă este o valoare adăugată și ar fi păcat să nu exploatăm acest potențial, deci și echilibrul geografic pentru mine este foarte important și continuăm să facem progrese pentru a ne asigura că se respectă această prioritate. Sunt de acord cu un element care știu că este foarte important pentru dumneavoastră, pentru Parlament, că diplomații statelor membre sunt suprareprezentați la nivel de delegații și m-am angajat și înscris să rezolv problema să continui să rezolv problema pentru că deja tendința s-a inversat. Dar aceasta este doar o față a medaliei. Cealaltă este faptul că diplomații statelor membre sunt subreprezentați pe uh, posturi uh, de middle management la Bruxelles. Deci sunt 42% în delegații, dar mult mai puțin la Bruxelles. Deci am de gând să rezolv ambele dezechilibre, pentru că eu cred că e, cel mai bine este să avem echilibru și la nivel și la Bruxelles și în delegații. Elementul critic în acest sens va fi să creăm mobilitate instituțională funcțională. Am cerut domnului secretar general să se ocupe de asta în mobilitatea instituțională între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie. Am început să, să colaborăm cu Cristina Gheorgheva, vom continua cu domnul Oettinger și cred că vom face progrese. În al șaselea rând, și aproape am terminat, trebuie să aplicăm cele mai înalte standarde de guvernanță în gestiunea noastră a, activității de zi cu zi. Știu că e foarte important pentru dumneavoastră acest lucru, sunt de acord. Pentru mine transparența și responsabilitatea sunt esențiale, trebuie să asigurăm aplicarea standardelor cele mai înalte în uh, accesul la informații și protecția datelor, trebuie să ne asigurăm că accesul lobiștilor uh, este registrat, am cerut echipelor mele să o facă, avem anumite standarde deja, modalități uh, care pot fi copiate. Serviciul de acțiune externă, în principiu, nu are de a face cu lobiștii, dar uneori anumite persoane și organizații trebuie să fie protejate, deci trebuie să găsim o modalitate de a garanta transparența și în același timp să um, apărăm natura specifică a muncii diplomatice. De exemplu, mă gândesc aici la apărătorii drepturilor omului sau alte surse diplomatice. Deci eu doresc să găsesc o modalitate durabilă și practică de a face acest lucru pentru a ne asigura că putem să lucrăm, să ne folosim uh, instrumentele, dar și să asigurăm transparența la nivel cel mai înalt. Curtea de, raportul Curții de Conturi, special al Curții de Conturi, ne-a fost foarte util în acest sens. E vorba de uh, clădirile Serviciului de Acțiune Externă în întreaga lume. S-au identificat modalități uh, de a asigura o mai bună gestionare a acestora și ținem cont de um, de recomandări. Gianmarco poate să spună mai multe, dar pot să vă spun că spațiul uh, de birouri a fost redus uh, și la birouri și la reședințe. Uh, vânzarea clădirilor nefolosite sunt acțiuni în curs și cred că vom obține mai multe rezultate până la anul. have, as you know, the annual activity report for 2015. Și în ce privește situația pe 2015 și conturile anuale prezintă o imagine clară privind activitatea în 2015. Sunt provocări deosebite cu a implementa bugetul cu atâția actori într-o manieră descentralizată. Veți înțelege că între sediu și 139 de delegații e destul de problematic, dar angajamentele personalului atât la sediul central cât și în delegație este în această privință de importanță deosebită și aș vrea să uh, se noteze aprecierea, recunoștința mea pentru profesionalismul și devotamentul de care dau dovadă. În fine, în legătură cu scrisorile scrise, serviciul nostru încearcă să răspundă la toate întrebările scrise, sunt foarte relevante și o sursă de inspirație pentru îmbunătățiri Apreciez insistența dumneavoastră, mai ales în ce privește chestiuni de guvernanță, formare, activități interne. Aștept așadar cu interes și întrebările dumneavoastră și comentariile și observații sau sugestii suplimentare care pentru mine reprezintă o soluție pentru a îmbunătăți în permanență activitatea. Mulțumesc. Thank you very much. Președinta, mulțumesc. Vă rog să ne credeți că vă suntem prieteni. <clears throat> și avem multe obiective și scopuri comune. rezultatul negocierilor bugetare a fost foarte dezamăgitor și vă rog să ne credeți că vom încerca să facem mai bine data viitoare, să atragem atenția mai <clears throat> clar colegilor asupra provocărilor ascunse aici. Iată interesul nostru comun. În ce privește clădirile, vom pune pe ordinea de zi să urmărim în continuare și să transmitem colegilor dumneavoastră. N-am uitat de acest follow-up. Uh, un codros bun venit domnului Schmidt și de Vito. Acum uh, raportorul la recuvântul Benedict. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte Mogherini, pentru că ați venit astăzi la comisia noastră. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă și schimbul de păreri util cu Serviciul de Acțiune Externă Europeană. Am avut uh, câteva întâlniri cu personalul acestuia foarte utile pentru noi toți. Vă mulțumesc uh, și celor de la Curtea de Conturi pentru raportul foarte important și valoros. Înainte de a trece la chestiunile la care vreau să mă refer, aș vrea să vă spun că <clears throat> abordarea noastră la Comisia de Control Bugetar nu e doar administrativă, sau de irregularități financiare. Ne concentrăm mai mult pe performanță, pe rentabilitatea banilor cheltuiți, pe modul în care se cheltuie fondurile europene în procedura de descărcare bugetară sau de descărcare de gestiune. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, că Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene în anul 2015 a fost mai vizibil pe scena politicii mondiale mai mult decât oricând, mm, parțial mulțumită acordului cu Iranul la care v-ați referit, dar și altor uh, acțiuni. Dificultățile cu care ne-am confruntat în 2015 au fost și o șansă care să ne ajute sau să vă ajute la SAE să aibă o mai mare vizibilitate și să fie recunoscut, să se bucure de respect ca actor în relațiile externe ale Europei. Cu toate acestea, SEAE este în continuare, din multe puncte de vedere, o creatură hibrid, parțial ține de comisie, de consiliu și oarecum de statele membre, care își caută poziția definitivă printre instituțiile europene, asta cred eu. De exemplu, și ăsta e primul aspect la care mă refer, SE și delegațiile care primesc bugete pe peste 30 de linii bugetare creează o schemă de finanțare extrem de complicată, care continuă să fie o îngrijorare pentru Comisia de Control Bugetar. V-aș întreba cum intenționați să simplificați, să unificați aceste surse bugetare. Al doilea aspect, caracterul hibrid al SEA este dovedit și de elementul mix la care v-ați referit în ce privește modul în care sunt angajați uh, diplomații și personalul SEA. Desigur, una dintre probleme o reprezintă echilibrul între diplomații europeni și diplomații statelor membre și unde sunt situați în ierarhie, dar uh, și o altă chestiune importantă, cât de pregătiți sunt diplomații statelor membre în ce privește diplomația europeană. Poate că avem diplomații excelenți din statele membre, foarte bine pregătiți, dar cred că statele membre, diplomația lor e puțin diferită de diplomația europeană și cred că avem nevoie de o schemă pentru a îmbunătăți și intensifica gradul de pregătire al diplomaților statelor membre în ce privește dimensiunea europeană a diplomației. A treia chestiune, Centrul uh, Regional Europa, care pare să fie foarte promisător ca proiect de grupare a sarcinilor administrative a dele- delegațiilor. Știu că evaluarea proiectului va avea loc în acest an, dar aș vrea să vă întreb despre primele reacții și rezultate obținute, cum funcționează în practică. Al patrulea aspect, și a fost deja menționat, există un fel de discrepanță între mediul volatil al politicii mondiale și relativa rigiditate ale regulilor europene de a adapta programele și măsurile din politica externă. Cum puteți dumneavoastră și să reconcilia cele două pe termen scurt și ce puteți face pentru a găsi și o soluție pe termen îndelungat, de a avea o mai mare flexibilitate, de a fi mai pregătiți să reacționați într-un interval redus de timp atunci când se întâmplă ceva foarte rapid în politica mondială. Al cincilea aspect se referă la transparență. Ați menționat deja asta. Cred că și sunt de acord cu ce a spus că diplomația și se oarecum diferă de alte instituții europene, dar există un fel de avantaj al diplomației economice de care avem nevoie și al activității de lobby și nu e întotdeauna ușor să se <clears throat> discernă, să se vadă care e diferența, dar pentru că transparența în lobby devenit o preocupare majoră pentru Comisia Europeană și alte organisme europene în ultimul timp, aș vrea să vă întreb cum ați diferenția între cele două chestiuni și cum ați putea îmbunătăți transparența acelor întâlniri care sunt mai aproape de lobby decât de diplomație economică și din punctul de vedere al delegațiilor și al unor eforturi de lobby de la companii sau țări din afara Uniunii Europene. Al șaselea punct se referă la costurile clădirilor. Se au, au facilități de 250 de milioane de euro pentru a gestiona mai bine, de a reduce costurile cu achiziții pentru delegații. Proiectul de la Tokyo e un exemplu foarte bun în acest sens puteți să ne spuneți despre alte planuri ale SEAE? Unde vreți să mai cumpărați sedii pe mond Și aș vrea să vă întreb și cum intenționați să tratați efectele Brexitului, pentru că în unele locuri există o coabitare ale delegațiilor diplomatice europene cu ambasadele britanice, dacă al șaptelea punct, l-ați menționat deja, securitatea, cred că a fost foarte clar cum l-ați prezentat în discursul introductiv. Și ultimul punct, dar la fel de important, chestiunea durabilității, inclusiv EMAS, în cadrul SEAE, în instituțiilor și, după cum am spus, achizițiile publice, dar și achizițiile publice ecologice care sunt importante atunci și în locul în care e posibil. Știu că uneori în străinătate e mai puțin ușor să ai achiziții publice verzi, dar cred că e important să conducem uh, prin exemplele pe care le dăm și uh, ar trebui promovate achizițiile publice verzi spre tutindeni și durabilitatea și proiectele verzi. Și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru că ne-ați comunicat punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu aceste aspecte. Mulțumim, uh, aveți cuvântul. <clears throat> Ați spus multe întrebări, sper că voi reuși să răspund, sper că am reușit să mi le notez. Mai întâi, da, continuă să fie o creatură hibridă care își caută locul. Exact uh, la asta m-am referit la început. Îmi aduc aminte principalul mesaj la audiere, de fapt, înainte de a-mi începe munca, de a încerca să evit ca la sfârșitul mandatului să am colegi care se referă unii la alții ca venind de aici sau de dincolo. Ideea este să fie în serviciul unei instituții europene. Pentru asta e nevoie de ceva timp. E vorba despre <clears throat> dezvoltarea unui spirit de corp, nu știu precis cum se spune în engleză, spune vorbitoarea, dar și de uh, apropiere, de însușire, într-un fel va rămâne organism hibrid, pentru că așa a fost uh, creat și așa s-a hotărât. Important pentru mine este contextul sau pregătirea colegilor care lucrează la Serviciul de Acțiune Externă să nu rămână o marcă a activităților, ci să reușim să intrăm într-o muncă comună. Acest lucru se întâmplă tot mai mult și asta a ajutat. Iată de ce am făcut o trimitere la munca desfășurată cu colegii de la comisie. Asta se întâmplă numai dacă fac eu acest lucru din uh, funcția mea. Mai mult reușesc să fiu în același timp vicepreședinte a comisiei și în alt reprezentant care prezidează trei formațiuni ale Consiliului, cu atât asta îi ajută mai mult pe colegi în întreaga organigramă să facă legătura cu celelalte instituții într-o manieră de cooperare și colegii din celelalte instituții să se bizuie pe de serviciu. Nu e o instituție în sine, ci un serviciu pentru instituții, printre care și Parlamentul European, cu care cooperarea din ultimii ani s-a îmbunătățit uh, enorm, s-a dezvoltat enorm, dând sprijin delegațiilor Parlamentului European în multe locuri diverse cu o proiecție a glasului unit al Uniunii Europene. Ce mă frapează de câte ori călătoresc ca interlocutorii, pe lângă cei extrem de sofisticați, în fine, cu toții sunt sof- unii mai sofisticați decât alții, nu fac o astfel de diferență dacă e Parlamentul European uh, sau Comisia Europeană, pentru ei e Uniunea Europeană, dar pentru asta e nevoie de un mesaj comun, un briefing, o informare, un sprijin comun pentru delegații. Iată spiritul pe care încerc să-l transmit în SEAE de a fi un serviciu al instituțiilor europene în toate domeniile, în acțiunea externă a Uniunii Europene. Pentru asta e nevoie de timp, dar văd că lucrurile evoluează în această direcție și acum tot mai mult văd că SEAE se poziționează nu drept concurent, ca să spun deschis, ca instituție concurentă, ci instituție complementară de sprijin pentru toate instituțiile. Și aceste abordează de cooperare de care avem Evident că trebuie să fie ceva reciproc, dar din nou fiind președinta Consiliului și vicepreședinta Comisiei și fiind și șefa Agenției Europene de Apărare, când e vorba de apărare, eu pot să dau instrucțiuni celorlalți să facă acest lucru în același spirit. V-ați referit la două aspecte cheie, liniile bugetare diferite. Într-adevăr, e ceva care complică lucrurile. Cred că revizuirea intermediară instrumentelor financiare ar fi o ocazie de simplificare, de a face munca delegațiilor mai ușoară. Poate că sprijinul Parlamentului ar fi util în acest sens. Celălalt aspect la care v-ați referit, echilibrul între personalul european și cel din statele membre, diplomații din statele în ce privește diplomații statelor membre, avem cursuri de formare specifice pentru a fi pe deplin pregătiți să <clears throat> gestioneze, să cunoască procedurile europene, standardele europene și instituțiile europene. Trebuie să vă spun că mulți dintre diplomații statelor membre care solicită poziții de conducere au deja experiență fie în așa numitul balon din Bruxelles, adică în instituțiile europene, dintr-o altă perspectivă, dar sunt uh, foarte familiarizați cu modul nostru de a proceda. După cum am spus, pentru mine, uh, justul echilibru e cheia succesului. Și după cum am spus, există o suprareprezentare a diplomaților statelor membre în delegații, dar o subreprezentare la centru și cred că soluția e să fie echilibru în ambele domenii, pentru că e foarte util să avem mai mulți diplomați din statele membre și la sediul central, pentru că asta poate să faciliteze sau să simplifice înțelegerea în capitale ale mecanismului pe care îl avem la SEAE. Pentru că sunt diplomați care apoi se duc înapoi în serviciu diplomatic de unde vin și această mobilitate interinstituțională, nu doar la instituțiile din Bruxelles, ci și cu statele membre. Apoi ați vorbit despre <clears throat> chestiunea rigidității uh, și flexibilitatea de care avem nevoie în politica externă. Dacă aveți sugestii, idei, uh, eu aștept cu interes. Aici vorbesc pentru SAE, dar în general e o problemă cu care ne confruntăm și la comisie, de fapt. Poate mai mult decât la SAE atunci când există priorități politice care apar rapid și o anumită rigiditate a bugetelor noastre care au un cadru multianual sau dispoziții rigide prin definiție. Putem utiliza un maxim de flexibilitate și ajustări interne în sistemul pe care îl avem în unele cazuri asta ar putea să ceară o nouă filozofie, o nouă gândire, nu e parte din ce am prevăzut ca schimbări pentru viitor, pentru că până în prezent, impresia mea, dar colegii poate că mă pot completa în acest sens, impresia mea este că până acum reușim cu structurile actuale să dăm banii și investițiile acolo unde sunt prioritățile. Dar subliniez uh, în fața dumneavoastră, de exemplu, se referă în special la o prioritate de politică. În prezent, Siria și Libia, munca noastră cu Africa, avem capacitatea și resursele de a face asta cu o anumită flexibilitate. Și mulțumită faptului că <clears throat> analizăm cu mult timp înainte tendințele evoluțiilor de politică și securitate. Dar, de exemplu, ce v-am spus înainte, munca nevoia de a ne ocupa mai mult de securitate, la delegații, la personal în general, sau munca legată de diplomația publică, sunt ambele lucruri pe care nu le-am considerat prea mult în trecut și va fi nevoie de atenție suplimentară în viitor, e nevoie de mai multă flexibilitate și dumneavoastră ne puteți ajuta. Alte două aspecte, transparența la care v-ați referit, pentru mine e cheia, întrucât dezvoltăm noi domenii de acțiune externă pentru Uniunea Europeană în strânsă legătură cu Comisia. Diplomația economică e una dintre acestea, după cum am spus, de asemenea diplomația culturală, dacă care ne ocupăm, diplomația energetică, a schimbărilor climatice, mai ales una dintre ele, diplomația economică corespunde. E nevoie, deci, de o dezvoltare de elemente durabile, transparente în sistemele respective și, din nou, contez pe colegii noi extraordinari să propună opțiuni care să facă să funcționeze și să fie transparente în acest domeniu, în special pentru munca diplomatică. Nu avem legături cu lobby-urile, cu companiile, pentru că interlocutorii sunt instituții și factori decizionali. În munca de politică așa se întâmplă, atât la sediul central cât și la delegații. Dar e adevărat că cu cât dezvoltăm mai mult diplomația economică, cu atât vom avea nu doar orientări necesare, ci și sisteme de raportare, de a face transparente ședințele care se țin și un ultim aspect în legătură cu care vreau să comentez, chestiunea sediilor comune. Nu pot să vă spun nu pentru că n-aș vrea, ci pentru că nu am la mine lista, dar eventual fie comentăm mai târziu, fie vă transmitem ulterior munca în derulare cu alte <clears throat> sedii comune. E o opțiune pe care încercăm să o avem pretutindeni unde e posibil, în primul rând, și în al doilea rând unde vine cu o plus valoare. Iar în ce privește impactul Brexit-ului asupra sediilor comune, aș înclina să spun că probabil va fi cea mai mică durere de cap legată de asta. Nu e dezbaterea zilei de astăzi, dar vreau doar să menționez că impactul asupra politicii comune în materie de apărare, securitate comună, va fi, da, pentru următorii doi ani și ceva, nu asta e problema cu sediile comune, dar ne ocupăm și de acest aspect. Sper că nu va fi imposibil în locurile în care suntem în aceeași clădire să găsim alternative, pentru că sunt locuri în care avem și alte state membre prezente ne? Da, și uneori și avem ceva timp înainte să devină acută problema, dar cu siguranță că munca Parlamentului European pe care o poate face pentru a ne însoți, pentru a se asigura că impactul Brexitului asupra aspectelor uh, organizatorice și funcționale să aibă cât mai puțin impact posibil și va fi ceva important. Mulțumesc foarte mult. Mai am cinci colegi pe ordinea de zi și o să îi luăm în bloc. Vă rog să vă limitați intervenția la două minute. Domnul Thank you, Chair. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte, pentru prezentarea dumneavoastră. În discurs vorbeați de faptul că căutați dispoziția adecvată de aplicat în activitatea dumneavoastră, inclusiv în regulamentul financiar. Aș dori să știu dacă ați propus modificări la adresa regulamentului financiar care este în curs de discuție în Parlament sau dacă ați dori ca în viitor să se modifice anumite lucruri din regulamentul financiar. Vorbeați de asemenea de coordonare între delegația UE și statele membre. Aș dori să știu cum se desfășoară colaborarea între dumneavoastră și ceilalți comisari privind punerea în aplicare în interiorul delegațiilor europene a diferitelor acorduri încheiate cu țările din vecinătate, în deosebțele din Balcani și cu Moldova. Cred că este deosebit de important să ajutăm aceste țări să pună în aplicare respectivele acorduri. Aș dori de asemenea să vă întreb dacă luați în calcul adoptarea în viitor a unor inițiative legislative care să uh, îmbunătățească felul în care funcționează Serviciul de Acțiune Externă. Ce s-ar putea face prin intermediul acestor inițiative legislative pentru a îmbunătăți activitatea SAE? Parlamentul ar putea să vă vină în ajutor cu revizuirea CFM dacă ne veniți și dumneavoastră în ajutor prin eliminarea rezervei, pentru că și noi avem părerea noastră, însă Consiliul încă nu a ajuns la o părere pe, din cauza Italiei. Urmează doamna Iala Sender, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă urez bun venit, doamnă Mogherini, în cadrul acestei comisii. Eu doream să punctez două aspecte. În primul rând, e vorba de o propunere recentă a domnului uh, la Masur, la Comisia de Control uh, Bugetar, vorba de un nou concept care mi se pare foarte util și anume subsidiaritatea bugetară. Cu alte cuvinte, în loc să sporim numărul straturilor de legislație, care apare de pildă acum uh, în bugetul Uniunii Europene și interacțiunea cu statele membre acestuia, să existe, de pildă, posibilitatea ca atunci când apare un instrument sau un proiect comunitar să se reducă la 100% sau 90% acele dispoziții care sunt identice și la nivel național. E adevărat, uh, diplomația are o istorie pe care dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine și situația e destul de complicată, însă, având în vedere această idee și situațiile de criză cu care s-au confruntat anumite guverne, de pildă guvernul statului din care vin eu, care la un moment dat au mizat în favoarea reducerii diplomației naționale pentru um, a o substitui cu diplomația europeană, doream să știu dacă putem conta pe dumneavoastră uh, Dacă am putea așadar, în curs idei domnului Lamasur, să eficientizăm bugetul uh, european, alocând așadar uh, ceea ce în bugetele naționale este prevăzut pentru diplomație și să treacă în așa fel la bugetul european. În continuare, ce întrevedeți pentru sectorul apărării și al securității? Pentru că e clar, să ne bazăm în continuare pe 28 de armate, mai mari sau mai mici, e o idee depășită, învechită. Mult mai bine ar fi să avem un sistem de apărare european, un sistem care să fie modern, actualizat și care să reunească tot ce mult prea adesea cheltuim greșit la nivel național și nu face decât să ne facă mai vulnerabili. Ce părere aveți dumneavoastră așadar de această idee și cum ar putea fi ea pusă în aplicare în diplomație? Doamna, domnul coleg Salafranca, vă mulțumesc. Vă urez bun venit, doamnă înalt reprezentant. După cum ați spus și dumneavoastră, ne aflăm într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări decisive atât uh, în ceea ce privește nivelul intern cât și proiecția internațională. Mie mi se pare un lucru lăudabil că dumneavoastră apăreți încă o dată în această comisie pentru a vedea în ce măsură putem optimiza resursele umane și bugetare ale Serviciului de Acțiune Externă, având în vedere descărcarea de buget pentru 2015. Sunt de plin de acord cu observațiile dumneavoastră privind securitatea, privind diplomația publică și în ceea ce privește mobilitatea interinstituțională. Am ascultat cu mare atenție părerile prezentate uh, de domnul Tome, reprezentantul Curții de Conturi, și cred că bilanțul e încă o dată unul favorabil în măsura în care să ai un serviciu care se extinde, să continuă să se consolideze și cred că încă de la început uh, efortul depus a fost unul favorabil. Doamnă președinte, doamnă vice, doamnă reprezentant, doamnă vicepreședinte, e adevărat, 139 de delegații, un număr considerabil. Eu aș dori în acest sens să vă pun două întrebări. În septembrie 2015, dumneavoastră ați adoptat o nouă organizare a acestui serviciu, o nouă organigramă, menită să înfrunte provocările cu care se confruntă Europa și o lume în schimbare. În chestionarul uh, care a trimis răspunsurile la această comisie, vorbeți de volatilitate, schimbări, Vă întreb, credeți că organigrama și evaluarea făcută este pe măsura noilor provocări sau credeți că, având în vedere noile provocări, trebuie să se facă noi modificări? Pentru a încheia, doresc să vă spun că mi-a plăcut foarte mult observația dumneavoastră, și anume că trebuie să alocăm resursele bugetare și umane unor scopuri politice. Cred că acesta este abordarea pe care trebuie să o urmărim, pentru că de multe ori există o tendință pur și simplu mecanică de a aloca resurse bugetare și umane în funcție de un criteriu um, mecanic. V-aș încuraja să continuați așadar cu această idee. Vă mulțumesc! Doamna Labaiova, vă rog. Mulțumesc, uh, stimată vicepreședinte, bun venit. Mai înainte de toate, aș dori să vă felicit pentru această rată scăzută de uh, eroare de 0,6%. Cred că colegii dumneavoastră comisari visează la această rată înainte de a veni la comisia noastră. Aș dori să ne concentrăm un pic asupra deficiențelor. Cred că la următorul exercițiu de descărcare de gestiune vom analiza mai de aproape măsurile puse în aplicare. În răspunsurile în scris s-a vorbit de o serie de îmbunătățiri. De pildă, analiza rolului delegațiilor europene în ceea ce privește cooperarea între statele membre și furnizarea de asistență reciprocă. Din acest punct de vedere, aș dori să vă întreb dacă Comisia comunică cu succes aceste îmbunătățiri statelor membre sau dacă, în general, se îmbunătățește comunicarea cu statele membre. În a doua observație vorbeați de modificarea cadrului de reglementare financiar în ideea simplificării gestiunii cheltuielilor în cadrul delegațiilor. După cum a spus deja colegul meu, aș dori să vă întreb dacă s-au pus în aplicare o serie din uh, proiectele de simplificare în regulamentul Omnibus. În al doilea rând, după cum știți, descărcarea de gestiune e un proces de învățare pe tot parcursul vieții, pentru toate instituțiile europene. Vorbim de trecut, dar vorbim de asemenea și despre viitor. Bineînțeles, există riscuri externe și provocări care trebuie să se găsească reflectate în viitorul buget european și cred că politica externă și de securitate respectă aceste noi provocări, mai ales dând dovadă de flexibilitate și plus valoare europeană. Așadar, din această perspectivă, doresc să vă întreb, care sunt prioritățile dumneavoastră pentru noul CFM, având în vedere portofoliul dumneavoastră în cadrul Comisiei? Iar ultima întrebare. Credeți că va fi probabil și fezabil ca resursele financiare pentru problemele de politică externă și securitate să fie majorate? M-am înscris și eu la cuvânt, voi vorbi în limba germană, întrebarea uh, suprapunerilor. Ați vorbit, uh, nu ați vorbit însă de acele cheltuieli care nu uh, intră la cele lubrici care se suprapun. În continuare, pentru fiecare instituție uh, Există așteptări, însă pentru nicio instituție nu există atât de multe așteptări ca pentru serviciul de acțiune externă. Ați fost încărcați de așteptări, practic, dar nu aveți resursele suficiente. Fac o comparație de pildă între serviciul de acțiune externă al Ungariei și al Cehiei ca dimensiune. Uh, mai aveți poate doi ani uh, de mandat, poate mai mult. Care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește extinderea serviciului? Uh, Um, ce ne spuneți de pildă? Unde va fi serviciul? Cum trebuie să arate peste trei ani? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Înainte de toate, trebuie să învăț germană, cred. Cred că va fi mm, poate peste trei ani. Nu sunt uh, sigur că am înțeles complet uh, întrebarea dumneavoastră cum veți continua cu instituția? Cât timp mai avem însă la dispoziție ca să vă răspund? Trebuie să vă spun că după 2 ani, 2 ani și jumătate aproape, când la început toată lumea îmi spunea începite practic o muncă imposibilă, acum cred nu doar că e perfect fezabil, ci că ne bazăm pe instrumente care funcționează. Acum, aproape la jumătatea mandatului, vă spun că acest rol dublu, de fapt chiar triplu, pentru că vicepreședinte al Comisiei, uh, Uh, Serviciul de Acțiune Externă, președintele al Consiliului prin urmare, dar și șef al Agenției Europene de Apărare, mai ales având în vedere activitatea noastră acum pentru apărare și securitate. Agenția devine și mai importantă, mai ales uh, acum că ne consolidăm politica de apărare, ne bazăm așadar pe Agenția Europeană de Apărare, iar uh, poziția mea în fruntea acestei agenții se alinează perfect la activitatea mea în cadrul Consiliului și Serviciului de Acțiune Externă. Cred că e un răspuns pe care poate nu-l primiți tot timpul în dosarele dumneavoastră și tocmai uh, e ceea ce îmi place, acest dialog politic. Cred că deocamdată nu aș propune schimbări sau schimbări majore în cadrul serviciului sau în felul în care interacționează serviciul de acțiune externă cu instituțiile europene. E adevărat, la ora actuală mm, se bazează foarte mult pe voința politică a celor care interpretează acest rol cred și sper că până la sfârșitul mandatului pot uh, consolida acest uh, obicei de a reuni diferite elemente ale activității noastre. Văd cum apar tot mai multe rezultate. Vă pot da un exemplu bazându-ne pe migrație. Cred că aici sunt uh, cele mai elocvente exemple. Când am început, migrația nu era o problemă de care uh, țină de serviciul de acțiune externă, ci uh, țină de domeniul de competențe al uh, Consiliului de Justiție și Afaceri Interne. Iar serviciul de acțiune externă, corectați-mă dacă greșesc, adică e și memoria noastră istorică, partea activității noastre referitoare la migrație era una destul de limitată, marginală. Acum devine practic un element central al activității noastre. Nu doar ca subiect de importanță globală, ci prin implicarea de plină delegațiilor. Nu există delegații care să nu se ocupe în parte și de migrație. Nu doar delegațiile din Africa, ci să ne gândim de pildă la delegațiile din Balcanii de Vest, din Asia, din uh, America Latină. Poate nu în ceea ce privește migrația înspre Europa, ci probleme care vizează migrația, unde facem schimb de pildă de um, practici uh, aplicate și în sistemul ONU sau de pildă cooperarea noastră cu Canada în ceea ce privește refugiații. Pentru a nu mai vorbi de combaterea, eforturile privind combaterea terorismului. Cred că acum sistemul dispune de suficiente resurse interne în ceea ce privește talente și competențele personalului de asemenea, flexibilitatea pe care ne conferă faptul că suntem un serviciu tânăr și în acest fel ne putem ajusta priorităților politice. În ceea ce privește bugetul, bineînțeles, <laughs> având în vedere experiența mea națională și având în vedere cum funcționează un serviciu diplomatic al statelor membre din primă mână, în ceea ce privește anumite diplomații sectorale care doar acum sunt uh, elaborate, unde, bineînțeles, aș propune o majorare a investițiilor. Dacă vreți să vă bazați pe o prezență relevantă la nivel global a Uniunii Europene, fie că e vorba de politică externă sau că e vorba de asistență consulară, așa cum se întâmplă tot mai adesea, deși e o răspundere care ține primul rând de statele membre, tot mai mult ne confruntăm cu crize globale care presupun ca noi să coordonăm statele membre sau, de pildă, chiar să uh, reprezentăm statele membre în anumite țări, atunci cred că e important să investim tot mai mult în anumite structuri, mai ales în ceea ce privește comunicarea publică și securitatea. Uh, încă o dată, ce am reușit să facem uh, în domeniul migrației, fără a face schimbări structurale majore, cred că este remarcabil. Am creat noi domenii de activitate care au devenit uh, fundamentale pentru activitatea noastră, dar și pentru activitatea altor instituții. Dacă priviți concluziile Consiliului European, atât în ceea ce privește migrația, cât și Consiliul pentru Securitate și Apărare, dacă priviți uh, așadar concluziile asupra migrației, cred că uh, Răspunderea principală îmi revine mie, cu alte cuvinte, Serviciului de Acțiune Externă. Sunt încrezătoare, prin urmare, de asta spuneam că Serviciul de Acțiune Externă este o instituție deja consolidată, dar, bineînțeles, învățăm în fiecare zi, iar aici cred că fundamental este cooperarea cu Parlamentul și cu comisia dumneavoastră în mod deosebit. Știu că suntem în aceeași tabără, iar acum avem un membru care chiar știe din propria experiență ce înseamnă să fii uh, membru al acestei delegații, lucru care va fi de um, real folos în promovarea unor schimbări care sunt necesare. în ceea ce privește ajutorul oferit unor state membre care se confruntă cu constrângeri bugetare lucru amintit atât în ceea ce privește politica externă și apărare. Cred că e mai greu când vine vorba de politica externă. Interacțiunea mea cu statele membre, avem o relație de altfel deosebită. Poate că faptul că eu am fost odinioară ministru simplifică lucrurile, însă când vine vorba de politica externă, abordarea mea nu e de a oferi politica externă a Uniunii Europene ca substitut pentru politica națională, ci Uh, ca un element care aduce plus valoare unei politici comune, care poate așadar amplifica efectele politicii naționale sau să pună în comun resurse astfel încât acesta să fie folosită mai judicios. Există multe state membre care nu sunt reprezentate, de pildă, în toate cele 139 de state unde suntem prezenți. Acolo, delegațiile Uniunii Europene, într-adevăr, joacă un rol important pentru statele membre. Și acele delegații la fața locului care permit coordonarea celor 28 de state sau împreună se prezintă anumite aspecte autorităților statului respectiv, prin urmare statul respectiv este mai puțin expus, iar uh, valoarea adăugată a politicii comune externe este una evidentă. Prin urmare, nu cred că joacă un rol de substitut, sau poate uh, nu încă aș spune personal, dar deocamdată nu. Cred așadar că aduce clar uh, un element de plus valoare indiscutabil pentru toate statele membre, inclusiv pentru acel stat membru care va iniția procedura de a părăsi Uniunea Europeană. Activitatea noastră în domeniul de politică externă este apreciată de toate statele membre. În ceea ce privește apărarea, lucrurile sunt diferite, pentru că avem în spate 8, chiar 9 ani de criză financiară în Europa, iar bugetele în toate statele membre au avut de suferit în mod considerabil. Iar pentru pachetul de punere în aplicare pentru Uniunea de Apărare există aici mai multe eh, inițiative. Și mm, ideea e că, indiferent dacă statele membre doresc să cheltuiască mai mult sau nu, a cheltui împreună, oricum, eh, sporește rezultatul investițiilor noastre. Totdeauna dau acest exemplu și cred că e contextul potrivit aici. Europenii cheltuiesc jumătate din ce investesc americanii în apărare, însă randamentul investițiilor europene este de 15% față de cel american. Și asta pentru că nu uh, folosim efectul uh, de scală a pune împreună așadar toate aceste resurse, inclusiv achizițiile publice, vom reuși așadar să cheltuim într-un mod mai judicios. Nu contează dacă statele membre vor cheltui mai mult sau nu. Important este să cheltuiască împreună, să detașeze forțele militare împreună și să ne menținem uh, capacitatea militară împreună. Spun adesea, cred că trebuie să conștientizăm tot mai mult că trăim într-o lume unde nu există o țară europeană care să fie suficient de mare să facă față singură superputerilor de astăzi, fie că e vorba de China, de Statele Unite, de Rusia sau în ceea ce privește demografia India și așa mai departe. Ideea e că punctul nostru forte al europenilor este de a conlucra. Spun întotdeauna, suntem prima piață la nivel global, primul investitor străin pe glob, primul partener comercial peste tot în lume și primul uh, donator umanitar. Dar până și țările cele mai bogate, cele cu capacitatea militară uh, cea mai mare sau cu rețeaua diplomatică cea mai extinsă, nu se compară cu masa critică a celor 28-27 de state membre. Cred că va fi așadar uh, o alegere politică necesară pe care va trebui să o facem. Mai ales având în vedere realitatea de astăzi, dimensiunea continentului este cea care contează astăzi. Însă, pentru a reveni pe pământ, mă întrebați uh, de organigramă de revizuirea structurilor pe care am lansat-o anul trecut, dacă s-a ridicat la înălțimea așteptărilor sau dacă trebuie făcută ajustări ulterioare, având în vedere că ne confruntăm cu noi, cu noi provocări. Nu vreau să fiu nici optimistă, nici uh, pesimistă, să spunem însă că lucrurile sunt în continuă mișcare. Cred că am pătruns acum într-o perioadă de remodelare a contextului global geopolitic. După părerea mea, în anii care vin ne vom confrunta frecvent cu schimbări. Cred că, în deosebire ceea ce privește activitatea noastră pentru a restructura serviciul de acțiune externă și activitatea noastră, reflectă nevoia de a ne adapta în permanență. Acest lucru este pentru mine cel mai important. Pentru că lumea în care trăim uh, e necesar să facem acest lucru, pentru că în caz contrar ar trebui să facem o revizuire an de an, pentru că situația se schimbă într-un mod imprevizibil. Trăim așadar vremuri de imprevizibilitate previzibilă. Restructurările reflectă așadar această nevoie, putem fi prin urmare flexibili și să ne adaptăm provocărilor cu care ne confruntăm și ne vom confrunta. Principalul obiectiv al restructurării a fost de a demarca foarte clar structurile, astfel încât toată lumea să știe foarte clar pe verticală și pe orizontală care îi sunt responsabilitățile și să existe o structură clară de comandă, imposibil să uh, apară lacune prin urmare. Uh, pentru ca niciodată să ne trezim ca un lucru nu s-a făcut pentru că cineva nu știa, sau persoana răspunzătoare nu știa că trebuia să realizeze respectiva sarcină. Am simplificat așadar activitatea noastră, concentrându-ne de asemenea asupra distribuirii um, activităților uh, de-a lungul spectrului geografic. Then uh, I understand I uh, had also. Um, mi s-au pus și întrebări legate de lucruri care nu au de a face cu această audiere, se referă mai mult la rolul meu uh, de vicepreședinte al Comisiei. Poate ne îndepărtăm prea mult de subiectul de azi, dar sper că putem avea această discuție uh, Uh, cu altă ocazie, ar fi foarte interesant pentru mine, dar știu că de obicei la astfel de reuniuni vă ocupați strict de descărcare de gestiune, dar cu plăcere discutăm, poate nu acum, dar serviciile mele, nu-mi place să spun serviciile mele pentru că întotdeauna conlucrăm, nu lucrează pentru mine. Dar oricum, Sper să avem uh, reuniuni ad hoc cu membrii ai comisiei care sunt interesați de anumite subiecte, cum ar fi regulamentul financiar și propunerile specifice în legătură cu acesta. Să intrăm mai în detalii, pentru că înțeleg că nici timp nu mai avem. Mulțumesc foarte mult. Cred că întrebarea privind modificarea regulamentului bugetar poate fi discutată în dezbaterea care urmează avem uh, un atelier prevăzut unde cu siguranță vom aborda această întrebare. Cu siguranță sunt prevăzute anumite modificări în ceea ce privește descărcarea șefilor de delegație. Raportorul, vă rog, pentru a finaliza. Thank you. Just very quick. Mulțumesc. Foarte pe scurt, eu cred că Parlamentul și Comisia de Control Bugetar pot să contribuie la un serviciu de acțiune externă și mai eficient al Uniunii Europene, pentru că avem din ce în ce mai multe de făcut în această lume. Bineînțeles, comisia noastră se concentrează în primul rând pe cheltuieli, dar eu cred că modul în care se cheltuiesc banii are strânsă legătură cu buna funcționare a unei instituții și încercăm să ne aducem contribuția la aceasta. Dacă îmi permiteți, aș face o scurtă observație, poate nu este strict de resortul Comisiei Cont. Ați spus că în ultimii ani prioritățile au fost Siria, Libia și țări din Africa subsahariană. Eu cred, și aceasta cred că este o preocupare importantă, că tensiunea în Balcanii Occidentali crește. Există din ce în ce mai multă influență străină în regiune și mă refer aici la prezența rusă și uh, influența rusă în regiune, care e în creștere. Doresc să spun că Balcanii Occidentali, din păcate, vor deveni o prioritate în anii 2017 și 2018 pentru că uh, Există multe interese uh, externe care fac foarte posibil un conflict în această zonă. Deci când uh, vă gândiți la prioritățile Serviciului de Acțiune Externe, eu cred că această regiune poate să fie, ar trebui să fie una dintre priorități. Vă mulțumim pentru răspunsuri. Vă mulțumim pentru prezență. Uh, sperăm să vă revedem din nou aici la Comisia Cont. Numai bine! Îmi pare rău, trebuie să continuăm ordinea de zi. Trec la punctul 4. E vorba de un raport deosebit în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Raportarea noastră este doamna Kadenbach. Raportorul Curții de Conturi este domnul Nicolaus Milionis. Dau imediat cuvântul raportare pentru a prezenta raportul. Vă rog. Thank you. Uh, Madam Chair, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere și o onoare pentru mine să vă prezint raportul Curții de Conturi privind ecocondiționalitatea. Acesta este aplicată în 7,5 milioane de agricultori și majoritatea plăților din cadrul PAC-ului, 47 de miliarde de euro, Um, respectă sau um, au legătură cu respectarea anumitor reguli de către agricultori. E vorba de condiții um, de mediu, sănătatea plantelor, sănătatea animalelor și așa mai departe, condiții care se regăsesc uh, în diverse directive și regulamente. Celelalte reguli sunt standarde uh, pentru asigurarea unor condiții bune agricole și de mediu, GAEC, și reguli um, cu practici de durabilitate pentru protecția apei, solurilor uh, și uh, a naturii în general. Uh, agricultorii trebuie să respecte aceste reguli și dacă un agricultor nu își uh, um, respectă obligațiile, poate să sufere o amendă. Uh, aceste condiții uh, au două obiective agricultura durabilă printr-o mai bună conștientizare de către beneficiari a nevoii de a respecta standardele de bază și al doilea obiectiv este ca politica agricolă comună să devină mai compatibilă cu așteptările societății, ameliorând uh, um, consecvența dintre acesta și uh, politicile de mediu. În ceea ce privește abordarea din cadrul auditului nostru, am încercat să evaluăm dacă ecocondiționalitatea este eficientă și în ce măsură simplificarea a fost realizată în noul cadru juridic. Ne-am bazat pe experiența noastră și pe informații colectate uh, din mai multe sute de vizite în ferme din ultimii ani. Am uh, fost la DG Agri și în trei state membre și am făcut și două anchete pe subiecte cum ar fi conștientizarea, respectarea condițiilor și simplificarea. Am primit răspunsuri din partea celor 64 de agenții din 27 de state membre și de la 27, 72 organisme de consilierea fermierilor. În prima parte a raportului am examinat dacă Comisia poate să evalueze eficiența ecocondiționalității. Pentru a măsura realizarea obiectivelor de ecocondiționalitate, Comisia trebuie să definească indicatori de performanță. Am notat faptul că pentru perioada 2014-2020, cei doi indicatori cantitativi legați direct de ecocondiționalitate nu au măsurat, de fapt, efectele acesteia. Nivelul respectării uh, regulilor de fermieri nu este un indicator cheie al contribuției politicii la protecția mediului, a, a sănătății publice și a sănătății animale. în rezultatele auditurilor curții din ultimii patru ani și din uh, rezultatele raportate din autoritățile de control din statele membre se arată uh, niveluri ridicate de încălcare a ecocondiționalității, mai ales în cinci domenii importante. Creșterea animalelor, feresirea îngrășămintelor, uh, siguranța hranei și nutrețurilor, protecția împotriva erodării solurilor, Uh, și evitarea vegetației nedorite. Comisia analizează informațiile și statisticile pentru a se asigura că acestea respectă condițiile europene, cum ar fi că se respectă rata de control de 1%, dar nu analizează standardele care sunt cel mai des încălcate, cauzele încălcărilor și posibilele soluții pentru a remedia situația. În a doua parte a raportului am examinat dacă gestion, sistemul de gestionare și control al ecocondiționalității poate fi simplificat mai mult. Recunoaștem mai întâi în raport că în noua perioadă a PAC-ului lista standardelor a fost redusă și toate standardele voluntare precedente și cele care nu erau suficient de relevante pentru agricultură au fost înlăturate. Este, acesta este un bun exemplu de simplificare a cadrului de ecocondiționalitate, dar am ajuns la concluzia că există încă un grad ridicat de complexitate din cauza nivelului de detaliu uh, din controle pe teren toate obligațiile privind uh, condițiile de gestionare și uh, toate standardele GAEC trebuie verificate uh, cu, pe baza unor liste de puncte de controlat. O abordare mai țintită, bazată pe risc, ar permite să se realizeze controle mai țintite pe anumite subiecte în funcție de nivelul magnitudului, magnitudinii efectului și astfel întregul sistem ar deveni mai eficient. În raportul nostru recunoaștem că programul pentru fermierii mici este un pas spre mai multă simplificare care înlătură puferii Uh, suplimentare pe umerii administrațiilor și ai fermierilor și duc la economii de costuri. Dar când se aplică acest program în state membre în care fermierii mici reprezintă o parte substanțială a terenurilor vizate, trebuie să se asigure echilibrul între simplificarea administrativă și atingerea obiectivelor de mediu ale ecocondiționalității am identificat domenii în care se poate face și mai multă simplificare. De exemplu, o nouă plată uh, de, pentru înverzire, pentru ecologizare a fost introdusă noua perioadă pentru a încuraja practici ecologice. Aceste practici sunt similare cu practicile precedente de ecocondiționalitate și au obiective similare. E vorba uh, de protecția terenurilor și respectarea biodiversității, dar în ciuda faptului că sunt similare, sunt verificate conform uh, sisteme de control diferite. Credem că Comisia trebuie să evalueze experiența de a avea două seturi de practici complementare pentru a promova sinergiile între acestea. Am ajuns de la, la concluzie că costurile punerii în aplicării a ecocondiționalității nu sunt suficient cuantificate. Comisia a estimat costul total al gestionării și controlului cheltuielilor agricole, dar nu are nicio estimare um, suficient de credibilă în ceea ce privește ecocondiționalitatea. 61% din agențiile care fac plăți care au răspuns uh, anchetei noastre spun că schimbările introduse în noua perioadă nu consideră că vor duce la o reducere a costurilor. Sistemul de ecocondiționalitate implică anumite um, anumite formalități administrative și pentru agricultori și pentru autorități. Trebuie să se evalueze costurile totale ale ecocondiționalității pentru a se aplica o politică eficientă din punctul de vedere al costurilor. Am ajuns de asemenea la concluzia că aplicarea anumitor factori atunci când vine vorba de calcularea penalităților în anumite cazuri variază de la un stat membru la altul. Am încurajat Comisia să ofere mai multe informații în legătură cu aceste concepte pentru a asigura o aplicare mai, analiz- mai, mai uh, uh, armonizată a penalizărilor la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție și voi răspunde la întrebări. Besten Dank, die Frau Kollegin Kadenbach. Mulțumesc, colega Kadenbach, vă rog. Din, din punctul meu de vedere, încă o dată mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Milionis și echipei dumnealui pentru analiză și pentru raport. Cred că principala misiune care ne așteaptă în acest sector este faptul că timpul de așteptare în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de ecocondiționalitate este unul considerabil, foarte mare. Din 2015 avem un eurobarometru unde ne ocupăm de întrebările ce țin de agricultura europeană și, bineînțeles, de finanțarea și um, fondurile alocate pentru sprijinirea acestui sector. Uh, am constatat că cetățenii europeni eh, se confruntă cu un timp de așteptare foarte lung, 80 până la 90% consideră că în ceea ce privește protecția mediului, eh, protecția plantelor și animalelor, ar trebui să existe mecanisme de sancțiune dacă aceste dispoziții nu sunt respectate. Iar pentru a impune aceste sancțiuni, în primul rând, trebuie să existe un sistem care să îmi permită să identific cât de des sunt respectate aceste reguli. Iar raportul arată foarte clar că este foarte greu să se constate exact care sunt criteriile folosite pentru măsurare? Vedem că în anumite sectoare gestiunea statelor membre este foarte diferită. Există, de pildă, încălcări asemănătoare în state membre comparabile și care poate nu sunt sancționate deloc, sunt sancționate în mod diferit. Există, de pildă, state membre unde nu s-a aplicat nicio sancțiune și există state membre care, din potrivă, au aplicat o interpretare foarte strictă. În ceea ce privește regulile pentru ecocondiționalitate după 2020, trebuie să facem un efort comun pentru a crea indicatori pe care atât statele membre cât și organismele de control ale curții de conturi să permită aplicarea unor standarde comune. S-a vorbit, bineînțeles, și de problema cu care ne lovim de fiecare dată când lucrăm cu fonduri publice, Bineînțeles, dorim să simplificăm birocrația. Cred că oricine a discutat cu un agricultor sau reprezentant al unei exploatații agricole a auzit, uh, în primul rând, uh, cât de diverse și variate sunt regulile care există și, în al doilea rând, uh, posibilitatea efectuării unor controle Raportul arată că în parte se efectuează controle, însă nu se poate spune în uh, marea majoritate a acestor controle dacă obiectivul s-a atins. Avem așadar uh, normele, condiții, avem un control relativ strict, însă cu toate acestea, la sfârșit nu știm dacă am atins obiectivele fixate de ecocondiționalitate, protecția mediului, animalelor, uh, protecția plantelor și a omului. Uh, nu aș dori să înțeleg prin acest raport că respectivele norme de ecocondiționalitate, pentru că sunt complicate, uh, sunt uh, destul de dense din punct birocratic, ar trebui diluate sau să renunțăm la ele. Ba din potrivă, cred că în viitor trebuie să avem și mai mare grijă ca pentru resursele publice să primim și uh, performanțe publice. Iată de ce, din partea mea există o serie de dorințe de completare la adresa raportului Curții de Conturi în ceea ce privește evoluțiile viitoare a ecocondiționalității. cer scuze acum, după ce am trecut în vedere toată terminologia în engleză, e un pic greu să reformulez totul în germană. Așadar, evoluția după analiza de impact de, pentru anul pentru perioada după 2020, să stabilim niște um, indicatori așadar uh, uniformi care să ne permită evaluarea progresului. În continuare, în Uniunea Europeană, în ceea ce privește normele de conformitate, cred că acestea nu sunt definite în mod uniform, Cred că trebuie să avem grijă uh, și să veghem mai mult ca oricând la diferențele care există între statele membre, să le luăm în calcul, să creăm un indicator în acest sens. Acesta lipsește. În continuare, abordările diferite în ceea ce privește sancțiunile. Curtea de conturi face trimitere și doresc să subliniez și eu că este important să încurajăm schimbul uh, de experiență între statele membre la momentul oportun, poate chiar uh, în timpul verificării uh, s-au putut uh, constata anumite comportamente, anumite încălcări și ar putea poate împreună să se ia măsuri pentru a remedia aceste încălcări. Cred că în linii mari cam atât în ceea ce privește recomandările. În rest, nu pot decât să sprijin cele spuse deja de domnul Milionis. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Colega Novakov, vă rog. Thank you very much, sir. And, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei Cadenbach și domnului Milionis pentru uh, munca lor la acest document În calitate de raportor din umbră, știu că PAC-ul este cea mai veche politică a Uniunii Europene, una dintre cele mai vechi politici ale Uniunii Europene, una dintre politicile care consumă cele mai multe resurse și uh, cea care a fost cea mai des schimbată și reformată decât orice altă politică. E normal, pentru că agricultura se schimbă, piața se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm acestor schimbări. Am câteva sugestii în ceea ce privește ecocondiționalitatea și eficiența acesteia. Nu se referă strict la acest raport, uh, ci, dar în general, în ceea ce privește raportul special al Curții de Conturi și uh, contribuția noastră, eu cred că trebuie să insistăm mai mult ca aceste recomandări să fie preluate de comisie, pentru că cetățenii așteaptă acest lucru și acesta nu este un mesaj politic voi uh, menționa acum câteva dintre sugestiile mele pentru acest raport. Cum ar fi creșterea conștientizării în ceea ce privește inițiativa de ecocondiționalitate. Care sunt avantajele acesteia? Și să fie obligatorie mai ales anumite zone geografice. Uneori, când e vorba de agricultură, procedurile sunt atât de lungi și complicate, încât... Dar, iar eu cred că munca agricultorilor e destul de grea ca să complicăm și mai mult cu proceduri complicate și greu de înțeles. Deci, simplificarea face parte din soluție o modalitate mai rapidă, mai simplă de a depune proiecte în cadrul acestei inițiative ar fi foarte de folos și Comisia trebuie să facă ceva, să monitorizeze uh, procesul la nivelul statelor membre, pentru că uneori ambițiile noastre de aici și intențiile noastre sunt lăudabile, dorim uh, reguli mai puține, proceduri mai rapide, eficiență din punct de vedere al costurilor, dar la nivel național sau mai rău, la nivel regional, la nivel de sate în statele membre, procedurile se complică foarte mult. Și dacă ești agricultor, ce ai de făcut? Să te gândești la producția ta sau să urmezi procedurile? De asemenea, aș dori să existe mai puține criterii, dar mai puține obiective concrete și măsuri cantitative. Dacă dorim să avem mai multă ecocondiționalitate, haideți să ne asigurăm că putem să o evaluăm. Sprijin ideea curții de conturi de a se armoniza sancțiunile la nivel european pentru cei care nu respectă procedurile de ecocondiționalitate și să se creeze o bază de date deschisă, interactivă, cu mai multe informații în legătură cu obiectivele și modul în care evoluează ecocondiționalitatea în timp real în diferitele regiuni. Mulțumesc. Urmează domnul Flanagan. Um, uh, thank you very much. Mulțumesc. Îmi pare rău, n-am fost uh, aici în persoană până acum, dar v-am uh, ascultat cu atenție în drum de la aeroport. Cred că trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt cheltuite bine. Trebuie să ne asigurăm că avem sisteme care să asigure acest lucru și nici să nu-i torturăm pe cei care primesc banii. Eu uh, sunt și membru în Comisia Agri și de la, ultime, la ultimele alegeri la care am participat, ni s-a spus de foarte multe ori acest lucru. Și pentru cei care doresc să, ca Europa să rămână unită, pot să vă spun că acest lucru îi deranjează mult pe oameni. Nu doar că trebuie să rezolve regulile, ci să știe cum sunt regulile, uneori, uh, dacă ai o sfoară, dar nu, nu de lungimea potrivită, riști să te spânzuri cu ea. De, de cele mai multe ori, agricultorii îmi spun că oamenii ăștia, așa vorbesc de ei, chiar dacă nu sunt dușmanii, oamenii ăștia vin în ferma lor și până termină, nu se mai gândesc la ecocondiționalitate, trebuie să-și termine, trea- să termine treaba. Deci am propuneri bazate pe cele spuse de dumneavoastră. Am propus să se creeze autoritate de ecocondiționalitate la nivel european cu o subautoritate în fiecare stat membru. Apoi propun ca noul uh, organism să creeze un document unic în care pentru fiecare regiune să existe un capitol cu subtitluri, subcapitole. Știu că e evident, dar nu există așa ceva. Aceste subcapitole trebuie să aibă fiecare un procent în funcție de impactul asupra obiectivului total și suma procentelor trebuie să fie 100%. Nu se întâmplă totdeauna așa. Apoi, documentul trebuie să fie transmis organismelor naționale de agricultură și apoi documentul să devină baza pentru fiecare inspecție de ferme în fiecare stat membru. Verificările uh, să ajungă să, într-un singur loc, să nu se facă duplicări. Nu trebuie să se permită ca celor inspectați să se pregătească. Fiecare unitate trebuie să fie gata de inspecție întotdeauna. Uh, igiena, uh, sănătatea animalelor și mai departe trebuie să fie asigurate. Și uh, trebuie să se uh, anunțe inspecțiile cu 48 uh, de ore până la 14 zile înainte. Uh, inspecțiile trebuie să corespundă mărimii firmei și uh, fermei și producției. Trebuie să se asigure um, echilibrul uh, și sancțiuni mai mici sau anulate pentru primele încălcări ale legislației. Um, respectarea calendarului în agricultură um, nu, este, uh, nu se întâmplă în practică. Uh, de exemplu, recent a fost o perioadă uh, propice semănatului, dar nu s-a semănat din cauza calendarului Uniunii Europene. Din experiența mea pot să vă spun că de Crăciun în Irlanda au fost 14 grade și în iulie am fost în vacanță și a fost 13 grade. Deci nu putem să prevedem cum va fi vremea și dumneavoastră doriți să frânați uh, evoluția euroscepticismului, dar nu puteți spuneți fermierilor chiar dacă aveți condițiile cele mai bune să faceți un lucru pe care îl faceți de ani de zile, nu puteți să faceți din cauza politicile europene, este clar că nu veți lupta împotriva euroscepticismului nu există nicio procedură de apel și trebuie să existe. Poate format din persoanele de la unitățile de ecocondiționalitate din statele membre și părți terțe neutre și acest uh, organism de control trebuie să aibă o responsabilitate pentru a exista credibilitate în sistem și trebuie să existe demarcare între competența UE și cea a statelor membre de exemplu în ceea ce privește pășunile. Uh, S-au subliniat în raport o serie de probleme. De exemplu, inspecțiile trebuie să fie la fel în toate statele membre și trebuie să se evite surse multiple din diverse surse, trebuie ca procesul să fie mai simplu și să se facă mai multă cuantificare. Dacă nu, nu vom reveni din nou și din nou la aceleași probleme. Das das Are cuvântul domnul Bascu, șeful director, um, directorul general al Direcției Agricole. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Cademă, domnule Milionis, membrii ai comisiei. Vă mulțumesc pentru ocazia de a face un schimb de părere în legătură cu raportul special legat de ecocondiționalitate să-i mulțumesc și uh, domnului Milionis de la Curtea de Conturi pentru raport și recomandări care vor contribui pentru a face ecocondiționalitatea mai eficace. Nu o să revin asupra principalelor trăsături ale mecanismului de ecocondiționalitate, obiectivele, definiție și mecanismul uh, concret. Aș vrea să vă spun că Comisia este de acord cu avizul curții că, în general, agricultorii cunosc obligațiile de a respecta regulile de ecocondiționalitate. Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că ecocondiționalitatea nu e instrumentul de implementare pentru alte politici, indiferent dacă e siguranța alimentară sau de mediu sau de bunăstare animalelor, care de obicei ar trebui să aibă propriul obiectiv și mecanism de executare. Aș vrea să subliniez din nou că scopul ecocondiționalității e de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile, prin sensibilizarea agricultorilor și a face PAC mai compatibilă cu speranțele societății. Aș vrea să subliniez că analizarea motivelor pentru care există încălcări se facă în contextul implementării legislației sectoriale, pe lângă analiza specifică efectuată în contextul auditului efectuat de serviciile agricole. Am auzit multe despre simplificare și nevoia de simplificare suplimentară a întregului mecanism al PAC și în special astăzi la ecocondiționalitate. vrea să subliniez că din 2005 a, procesul de trecere în revistă și simplificare permanentă la ecocondiționalitate au dat multe rezultate. vrea să subliniez că procedurile de control s-au simplificat introducând dispoziții legate de armonizarea ratelor de control între legislația sectorială și ecocondiționalitate, armonizarea anunțurilor anticipate care se dau beneficiarilor cu două săptămâni pentru cei care au culturi și 48 ore înainte la crescătorii de animale. Și o să subliniez calendarul controlelor pe teren sau inopinate care au dus la o simplificare în contextul selecției uh, eșantionelor de control. S-au menționat și alte aspecte, dar aș vrea să subliniez că numărul de cerințe obligatorii de management s-au redus cu aproape 40%, de la 18 la 13, care se controlează prin mecanisme de cocondiționalitate. Și aș vrea să menționez și că numărul de standarde de GAEX s-au redus de la 15 la 7 legislația se concentrează și standardele care trebuie respectate către agricultori la cele care se pot controla, care sunt direct atribuibile agricultorului și activității agricole. Vreau să menționez de asemenea că prin <clears throat> regimul specific pentru mici agricultori i-am scutit de ecocondiționalitate, nu de la aplicarea legislației, ci de mecanism. Și beneficiarii care intră în schema pentru mici agricultori. Deci e un întreg pachet de simplificare care a fost pus pe picioare și considerăm că dimensiunile efortului de simplificare o să facă dificilă o altă simplificare suplimentară fără a submina unele dintre obiectivele urmărite de ecocondiționalitate, în special legate de obiectivele de mediu ale acestui mecanism. Aș vrea să vă spun că comis este de părere că indicatorii de performanță pentru a măsura eficacitatea condiționalității în eficacitatea îndeplinirii obiectivului, după părerea noastră, sunt printre cei mai adecvați pe baza informațiilor disponibile și de asemenea că facem controlele cerințelor obligatorii de management împreună cu control legislației de sector pentru a crea sinergii între cele două mecanisme de control. Comisia acordă o importanță deosebită creării de sinergii în mecanismul de control specific pentru PAC și sistemul Ajax și aici o să mă refer în special la controlul GAEC, bunele condiții agricole și de mediu. Se vor face voturi suplimentare pentru a îmbunătăți schimbul de informații între servicii și cele care se ocupă de PAC și de legislația de sector pentru a asigura coerența și a avea o aplicare mai armonizată a ecocondiționalității. În cadrul evaluării de impact și al uh, reflexiei cu privire la viitoarea politică agricolă comună, Comisia va continua să studieze în ce măsură <clears throat> indicatorii de performanță și sinergia cu alte politici pot fi dezvoltate pe mai departe. După cum am spus, se fac, s-au făcut multe eforturi și investiții, multe îmbunătățiri dar să ne mai gândim în contextul viitoarei PAC a discuțiilor și reflexii respective să vedem în ce măsură putem merge și mai departe în ce privește simplificarea în ecocondiționalitate. Câteva ultime cuvinte, doamne președinte, în legătură cu înainte recomandările Curții de Conturi care se leagă de nevoia unei aplicări mai armonizate a sancțiunilor la nivel european. Vreau să precizez aici că în legătură cu obligațiile la fermă, și legislația acoperită de ecocondiționalitate și bunele condiții agricole și de mediu, care sunt definite de fapt de statele membre pentru a ține cont mai bine de specificități. Respectarea cerințelor de irigații nu au același impact dacă ești în Irlanda sau în Spania, deci e important ca statele membre să aibă o marjă de libertate în implementare pentru a aplica și calcula sancțiunile în caz de neconformitate. Vreau să menționez că implementarea armonizată a acestui principiu între statele membre e asigurată de a, procedura de conformity clearance Arata de sancțiune să corespundă ratei de nereguli constatate specificului statului membru respectiv și aș vrea să spun că în acest context, în cadrul interpretării actualei politici, avem întâlniri periodice cu statele membre pentru a asigura că interpretarea cerinței pe care trebuie să le respecte fermierii în ce privește legislația și condițiile specifice GAEC se fac. Avem acele ședințe cu grupurile de experți și pentru a armoniza înțelegerea cerințelor. În ce privește grila de evaluare și grila de sancționare, e important ca statele membre să beneficieze de o anumită <clears throat> libertate de marjă de manevră pentru a face ce mai adecvat pentru condițiile locale. Asta doream să spun și vă mulțumesc. Domnul Milionis, pentru a finaliza, v-aș fi recunoscutoare dacă puteți să, fi, să fiți subcinte. Da, domnule președinte, mulțumesc. Recomandarea noastră își propune să contribuie la o abordare mai țintită, cu un sistem mai flexibil de ecocondiționalitate. Mulțumesc raportorului, membrilor Comisiei de Control Bugetar pentru sprijin. Mulțumesc. Ja, da wir in der Tagesordnung ja weitergehen müssen având în vedere că trebuie să continuăm cu ordinea de zi, ar mai exista câte ceva de spus uh, în ceea ce privește prezentarea comisiei. Cred că cu siguranță vom uh, mai discuta pe îndelete, va trebui uh, să discutăm pe îndelete referitor la acest subiect și aștept cu mare interes să reluăm unul sau două subiecte cu sprijinul curții de conturi în, raportul este unul bun și cu siguranță vom găsi posibilități de a face schimb de opinii în viitor referitor la noul cadru pentru ecocondiționalitate. Mulțumesc, cu siguranță trebuie să uh, insistăm asupra acestui subiect. Trecem la punctul 5, descărcarea Parlamentului uh, European. Îl salut pe vicepreședintele Sassoli, uh, fiți binevenit și felicitări pentru alegeri. Uh, secretarul general, domnul Vele, și ceilalți colaboratori, fiți bineveniți. Raportorul este Denis de Jong, iar domnul Tome Muguruza primește cuvântul uh, pentru o scurtă introducere. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte a Comisiei pentru Control Bugetar stimate general, secretar general al Comisiei Europene și doamnelor și domnilor, mă bucur că pot uh, lua cuvântul înaintea dumneavoastră pentru a vă prezenta activitatea desfășurată de Curtea de Conturi în ceea ce privește analiza cheltuielilor administrative ale instituțiilor Uniunii Europene, care se regăsește la capitolul 9 um, al raportului pentru 2015. După cum vă spuneam, um, mai devreme cheltuielile referitoare la rubrica 5 din CFM, intitulată Administrație, s-au ridicat la 9 miliarde de euro, iar nivelul de erori estimat de Curtea de Conturi este de 0,6%, o cifră care uh, reia așadar același nivel de, din anii trecuți. În vederea auditului, tribunalul a făcut o selecție, a luat 151 de tranzacții, din uh, acestea, 16 corespund Parlamentului European. Anul trecut am uh, realizat în raportul anual o observație prin ceea ce privește lacunele în controlele realizate de Parlamentul European privind cheltuielile partidelor politice. În acest an ne-am confruntat cu o situație asemănătoare în ceea ce privește un grup politic. Curtea de conturi a identificat uh, lacune în ceea ce privește uh, Uh, controlele și executarea uh, plăților pentru anul 2014, însă efectuate în 2015, cât și în ceea ce privește uh, comunicarea acestor cheltuieli. Prin urmare, um, Curtea de Conturi recomandă Parlamentului să revizuiască cadrul de control existent în ceea ce privește execuția creditelor bugetare alocate grupurilor politice și să ofere în plus îndrumări mai concrete prin intermediul unei monitorizări mai eficace, care să se asigure că grupurile politice respectă normele privind cheltuielile și angajarea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Mă aflu în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru orice nălămuriri sau întrebări ați putea avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, bineînțeles, doresc să vă mulțumesc în numele comisiei noastre pentru răspunsurile Eh, pe care le-ați furnizat la întrebările noastre. Cred că în această dată eh, ne-am încadrat totuși la limită, dar poate data viitoare nu vom reuși această performanță. Colegul de Jung. I think that... Mulțumesc, doamna președinte. Cred că E o sarcină foarte dificilă pentru secretarul general Parlamentului să răspundă la toate întrebările, care în general sunt foarte explicite și de substanță. O să subliniez mai multe domenii unde am niște întrebări suplimentare. Întâi, politica legată de personal. Am avut diverse întrebări în acest sens. Dar, de exemplu, dacă citesc pe pagina legată de Luxemburg, pagina 15, de exemplu, contractele de curățenie se vorbește despre economisirea anuală de 400.000 de euro. Mă întreb care sunt consecințele suplimentare legate de condiții pentru cei care scupă de curățenie sau e rezultatul altor măsuri adoptate. Pentru că mi se pare o sumă maricică și trebuie să ne ocupăm și de condițiile de muncă. În legătură cu catering-ul, puțin mai jos, mai multe locuri se vorbește despre catering, dar la întrebarea cu contractele cu ore cu numărul 0 de e ceva care contravine legislației belgene și totuși am auzit de la unii din cei care lucrează la catering au contracte de acestea. Poate nu un contract, ci în realitate. Nu știu cu o săptămână înainte între ce ore vor lucra în săptămâna care vine. Deci dacă asta contravine regulile, Cine supraveghează aceste contracte și executarea contractelor cu cei de la catering? Șoferii sunt o cu totul altă poveste. Acum sunt angajați de Parlament în sine. Și aici am înțeles că sunt unele semne întrebare legate de cerințe pentru șoferi, cum sunt recrutați, cum sunt concediați, în funcție de locul de unde vin sau nu e în 2015, nu s-a întâmplat atunci, știu că se întâmplă acum și oarecum în afara domeniului de aplicare pentru procedura de descărcare de gestiune, dar în legătură cu politicile care sunt aplicate pentru șoferii angajați de Parlament. Ne-am bucurat dacă am primit detalii suplimentare. Apoi trec mai departe la un alt domeniu legat de personal. Am pus întrebări. În legătură cu numărul de personal extern 327, dacă am înțeles bine, s-a spus că situația nu e atât de rea și că se poate explica ceva. Dacă mă uit la numărul de direcții generale, da, DG Inlo, avem uh, un număr comparabil, 390 uh, personal extern și personal intern și la DGITEC e situația asemănătoare și la altele unde raportul nu e atât de prost. Deci mă uit la DGCOM, au nevoie de 121 personal extern, DGIPRS are nevoie de 28. Cred că în total aș saluta niște clarificări la acest punct. Mai departe, la pagina 30, achiziții publice, o întrebare adresată indirect și președintei noastre, pentru că se leagă de nou regulament financiar, dar cred că actualul regulament financiar nu reflectă în mod adecvat noile reguli de achiziții publice, pentru că, de fapt, e posibil să nu se utilizeze prețul deloc și să se prefere criteriile de durabilitate, de exemplu, în achiziții publice. Dacă aceasta e situația actuală a lucrurilor, atunci asta ar putea să explice întrebările în această privință. Și am dorit să vedem că Parlamentul utilizează achiziții publice pentru a mări durabilitatea. Apoi, mai departe, la pagina 59, am avut o întrebare legată de comisie, nu știu dacă e din vina mea, o comisie consultativă cu privire la desemnarea de funcționari superiori. Dar personalul a reprezentat? Cine sunt membrii acelei comisii? Asta era întrebarea. Apoi, la pagina 69, în legătură cu clădirile din Luxemburg, clădirea de... E foarte greu de înțeles taberele pentru mine. Înțeleg cheltuierile la clădirea Adenau, dacă am înțeles bine estimările mai puțin de 400 de milioane de euro la clădirea Capale, zero la renovare, deci s-a redus sau s-a dedus costul, dar oarecum dacă suma inițială era 432 bugetizate, s-ar putea ca de fapt să cheltuim mai puțin pe clădire decât am inclus în buget și să lăsăm în loc renovare. Atunci întrebarea este care vor fi costurile pe viitor pe care s-ar putea să avem să le dăm pentru renovare dacă o amânăm acum, dacă nu o să coste mai mult pe viitor, pentru că dacă nu se renovează unor costurile o să crească chiar exponențial. O altă întrebare, sau mai multe legate de ITEC și uh, website și indirect de birou. Spre sfârșit, o observație generală pe care am făcut-o și data trecută <clears throat> a fost că elementele de colectare din clădire sunt foarte importante și funcționează cu excepția la plenară unde avem sesiuni de vot. Încă există o blocaje, congestie uh, și Wi-Fi-ul nu funcționează bine. Și o ultimă observație legată de ITEC observația. Deja deci aș vrea să se spună pe pagina internet a Parlamentului European ce lobbyiști am văzut. E o întrebare foarte ușoară, dar răspunsul rămâne foarte dificil. Și acum mă refer la <clears throat> raportul biroului, care se referă la mai multe, dar nu la această chestiune semnificativă. Întrebarea mea rămâne, dacă vrem să facem asta ca eurodeputați, ca și comisarii, ce pași trebuie să întreprindem împreună? Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori acum să-i dau cuvântul colegului Sassoli pentru prezentare, după care secretarului general, care poate imediat să răspundă întrebărilor. Vă rog, domnul coleg Sassoli. Grație, grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor colegilor. Această discuție este foarte importantă pentru că îmi permite mie, în calitate de vicepreședinte, să, pentru, responsabil pentru buget să vă prezint liniile directoare uh, care au ghidat activitatea Biroului Parlamentului um, în anul bugetar 2015. Cunoașteți foarte bine cifrele și, bineînțeles, apoi voi, uh, lăs, voi lăsa pe domnul secretar general Vele să intre în detalii și să răspundă la întrebările domnului raportor. Doresc să spun că primul element uh, cu care ne-am confruntat într-o situație foarte deosebită a fost securitatea. Acest Parlament nu s-a confruntat niciodată cu această problemă așa cum s-a confruntat din cauza evenimentelor după atacul de la Charlie Hebdo la, la începutul anului 2015 și apoi după atentatele din 13 noiembrie Um, s-a schimbat viața acestui Parlament. Uh, parlament obișnuit să fie unul deschis și um, s-a observat atunci multe lacune ale acestui spațiu care prin natura sa trebuie să fie deschis publicului, dar care s-a confruntat cu nevoia de a fi protejat. Problemele, am discutat de multe ori despre problemele de securitate care au fost în centrul abordării noastre uh, Uh, și au stat la baza numeroselor intervenții care au avut, bineînțeles, un impact bugetar uh, important. Nu a fost ușor și trebuie uh, să felicit direcțiile generale care au participat la aceste eforturi, mai ales DG Inlo și DG Safe, pentru că colaborarea cu acestea a fost excelentă. Astăzi Chiar dacă trebuie să mai aibă loc anumite intervenții, putem să spunem că deja Parlamentul este adaptat unui nivel uh, satisfăcător de securitate, după cum știți. A fost nevoie de resurse importante, mai ales pentru modificări la nivel de infrastructură, modificări necesare pentru a securiza mai ales intrările în Parlament. Nu trebuie să uităm că Parlamentul nu este doar clădirea noastră, nu doar această clădire. Parlamentul are multe clădiri și fiecare clădire face parte din sediul Parlamentului European și merită, având în vedere că acolo lucrez funcționarii noștri, um, are nevoie de același nivel de atenție. Aceste modificări au fost sprijinite la, de, la toate nivelurile, de toate grupurile politice din Parlamentul European și trebuie să le mulțumim pentru asta. al doilea aspect sunt economiile. Multe, toate grupurile politice au, au abordat această problemă. Este a doua provocare majoră, putem spune, pentru că am făcut economii fără Um, a scădea funcționarea Parlamentului la nivel administrativ și nici activitatea sa principală, adică capacitatea sa de a legifera. În ceea ce privește capacitatea administrativă, ne confruntăm încă cu limite legate de mm, posibilitatea controlării uh, actelor delegate. Am încercat să remediem problema prin intermediul bugetului 2016, dar mai sunt încă multe de făcut aici. După părerea mea, trebuie să investim mai mult decât putem economisi. În 2015 am redus cu 1% posturile din administrație, așa cum s-a prevăzut în acordul interinstituțional, care ar fi trebuit să se încheie cu Um, anul bugetar 2017, trebuie să amintim acest lucru, dar Parlamentul uh, s-a angajat să prelungească acest acord și pentru anul bugetar 2018. În ceea ce privește cantinele în care ne-am implicat și personal, am făcut schimbări printr-o schimbare de strategie din partea Parlamentului. După 25 de ani ne-am am schimbat pe statarul de serviciu care avea monopolul, se bucura de și de subvenții publice, dar, de fapt, era protejat de toate riscurile pieței. Deci Parlamentul European făcea ca și cum nu ar fi dorit deci se comporta așa cum nu doreau să se comporte statele membre, dar în uh, anul bugetar 2015 am uh, schimbat lucrurile. Deci strategia pentru cantine ne-a făcut ca în 2016 să deschidem alte puncte de vânzări pentru a diversifica oferta, oferta cum ar fi restaurantul bio, restaurantul mediteranean, S-a îmbunătățit semnificativ cantina din Square de Meuse, din PHS, din Trev și avem acum și o cantină în, um, sau vom avea un, o cantină și în clădirea Mertens. S-au obținut rezultate notabile, nu trebuie să ne oprim la acestea pentru că totul se poate îmbunătăți, dar putem spune că trebuie să fim mulțumiți de uh, modificări, de faptul că s-a deschis piața și facem economii de peste 2 milioane de euro pe an. Să nu uităm că e vorba de uh, bani publici aici. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt punct la nivelul economiei. Poate nu este o chestiune majoră, dar pentru mine este centrală. E vorba uh, de lăzile pentru documente, așa numitele tot cantine. Uh, sunt folosite 12 tiruri pentru fiecare sesiune plenară. După cum știți, la inițiativa noastră și trebuie să mulțumesc uh, și domnului Vele pentru asta, s-a transmis o solicitare deputaților, o întrebare, câți dintre deputați folosesc această, acest serviciu? De fapt, până la urmă, 150-180 dintre deputați nu mai folosesc aceste lăzi pentru a transplanta documente. Bineînțeles, cu ajutorul tehnologiei va fi posibil să reducem și mai mult uh, transportul de documente. Astfel se vor reduce costurile și impactul asupra mediului. Un lucru foarte important pentru că 12 uh, drumuri uh, cu tirul dus și întors au emisii importante. Apoi, transparența, alt subiect important pentru toate grupurile politice și pentru noi toți. Aș avea trei observații. Recent, după votul în biroul Parlamentului, am finalizat o inițiativă din 2015. E vorba de plata prin transfer bancar ale vizitelor uh, sponsorizate de parlamentari. Pentru prima dată se abordează acest subiect. Noile reguli au intrat în vigoare de la 1 ianuarie anul acesta. Această modalitate de plată va garanta trasabilitatea pentru a facilita controlele și, deci, va oferi un, mai multă transparență în programul vizitelor sponsorizate, care ne permit în fiecare an să uh, facem cunoscut în rândul a mii de cetățeni uh, în Parlamentul European. Apoi, salariile asistenților. Am limitat numărul asistenților locali și am îmbunătățit condițiile lor de salarizare și condițiile lor de muncă am introdus o scară de salarii cu niveluri maxime și minime. O grilă de salarii cu niveluri maxime și minime și am uh, făcut obligatorie să se publice pe site-ul Parlamentului European uh, numele prestatarilor uh, angajați și plătiți din aceste sume. Apoi, contractele de achiziții. Toate sunt pregătite în mod profesionist de administrația Parlamentului. Sunt cele uh, cereri de oferte de, um, europene uh, sau la standarde europene și sunt publice și se garantează un nivel foarte ridicat de transparență și invit pe domnul Vele să explice uh, mod, și detaliile în legătură cu concursul pentru șoferi au participat 6.000 de cetățeni europeni la acest concurs și atunci când Parlamentul angajează, trebuie să angajeze pe bază de concurs, uh, fără a acorda unora condiții preferențiale. Apoi, la subiectul tehnologie. Aș dori să fac o ultimă observație și anume că tehnologia ne permite să facem economii și să ameliorăm serviciile și performanțele în activitatea noastră. Investițiile făcute ne aduc avantaje, dar trebuie să insistăm. Sunt avantaje în primul rând de ordin economic și în, la nivelul funcționării Parlamentului. Am dat exemplul punerii în comună documentelor care acum ne permit să evităm uh, costurile a 12 transporturi cu tirul în fiecare lună de la Bruxelles la Strasbourg. Eu am, venit în, am ajuns în Parlament în 2009, nu aveam Wi-Fi atunci, acum avem și prin punerea în aplicare a proiectului IP mobil să ne conectăm uh, prin dispozitivele noastre mobile, personale sau puse la dispoziție de Parlament și să lucrăm uh, și în afara birourilor noastre. Administrația Parlamentului uh, în momentul de față lucrează la instrumente colaborative, uh, software, care vor permite biroului fiecărui deputat din țara de origine să comunice mai bine cu biroul de la Bruxelles și de la Strasbourg. Iată care au fost principiile um, sau principalele activități de care s-a ocupat Biroul Parlamentului. Vom continua să urmărim aceste proiecte. V-am dat doar câteva exemple. Mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich... Mulțumesc domnule Sasoli, în ceea ce privește aceste vehicule și documentele, am observat că pe măsură ce există tot mai puține documente, colegii citesc tot mai puțin. Iată de ce uh, trebuie să luăm uh, cu atenție acest uh, proces de transportare a documentelor. Mi se pare sincer regretabil, mi se pare că acest lucru fără hârtie nu e unul util. Lucrez de 13 ani în această comisie și nu mai pot să facă nicio observație sincer referitoare la acele documente pe care nu le-am citit. Domnul secretar general are cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte vicepreședintele a prezentat uh, o parte din principalele evoluții care vizează bugetul pentru 2015, informații și evoluții de mare actualitate. De pildă, nu se mai fac plăți numerar pentru um, grupurile de vizitatori. La auditul intern a fost una din măsurile care a fost evaluată destul de critic. Rămâne doar uh, o rezervă de 10% cheltuieli pentru restaurant sau asemănător. Acum totul se va uh, efectua prin transfer bancar. Știu că pentru raportor a fost foarte important ca acea amprentă voluntară pentru raportori să fie preluată, a fost inclusă prin decizia biroului și cred că a fost foarte important pentru Comisia de Control Bugetar având în vedere datele de care dispunem pentru um, clădirea pentru istoria europeană, costurile imobiliare și de amenajare, se pare că se află cu câteva milioane sub costurile estimate, la ora actuală 4 milioane, nu ar trebui însă să ne pripim, însă la ora actuală se pare că va ieși mai ieftin decât mai scumpă. Eh, trebuie să ținem cont și eh, de compensarea dioxidului de carbon 100% cu restricțiile impuse în buget. Prețurile uh, pentru compensarea dioxidului de carbon au scăzut atât de mult reprezintă un obiectiv fezabil și având în vedere uh, limita impusă de 250.000 de euro. În ceea ce privește întrebările domnului De Jong, dacă putem face economii în ceea ce privește serviciul de curățenie, la Luxemburg, ce se încearcă acolo? se încearcă să se facă um, curățenie în mod specific, nu totul trebuie curățat, cu alte cuvinte, nu totul are nevoie de aceeași îngrijire tot timpul dacă se curăță diferite suprafețe în mod specific, adecvat suprafețe, atunci se fac câștiguri și de mediu, de pildă. Iată de ce aici nu cred că trebuie să ne facem griji. A doua întrebare, din câte știm noi, nu există contracte cu ore zero. Am menționat foarte clar că acestea sunt interzise. Dacă lucrurile ar fi altfel, atunci am intervenit imediat. Noi observăm uh, Uh, îndeaproape în permanență aceste situații. În al treilea rând, întrebarea referitoare la situația șoferilor, biroul a luat această decizie și plenul a pus la dispoziție după aceea resursele financiare în situația deosebită a siguranței, mai ales având în vedere um, institut, clădirea de aici de la Bruxelles, iar la Strasburg, chiar până săptămâna trecută, am uh, făcut tot posibilul ca și în acele locuri unde, um, de pildă, nici uh, salariul minim nu era garantat, să uh, se modifice lucrurile în, în modul corespunzător. Firma belgeană care era răspunzătoare de transport nu dorea să continue să aplice standardele. Iată de ce noi, internalizăm serviciul, credem că putem pregăti și oferi mult mai bine. Avem un serviciu european pornim de la premiza că cel puțin uh, vom avea reprezentate cel puțin 16 naționalități, un adevărat progres față de șoferii angajați până acum. Aceștia, 21 dintre aceștia au uh, câștigat concursul. Uh, noul concurs prevede o cifră de 110 șoferi. Uh, în, prin noul concurs au fost angajați deja 87, mai trebuie angajați prin urmare 30%. Mulți dintre aceștia au fost interesați, au un contract pe termen lung, îndeosebi la Strasburg și cred că putem găsi o proporție echilibrată. Întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește angajații externi este o întrebare justificată, bineînțeles, în spatele acestor cifre se află realități diferite uh, de pildă, acest personal de curățenie la inlu Există și domenii unde trebuie întotdeauna să dăm dovadă de atitudine critică. Un asemenea domeniu reprezintă informatica, IT-ul. Dacă alocăm uh, un număr uh, de posturi mult prea mare, uh, servi- externalizării, atunci pierdem controlul asupra unor procese importante, pentru că așa pierdem din vedere ce se furnizează de fapt. Iată de ce, în urmă cu 2-3 ani, am creat un nou echilibru. Comisia pentru buget cred că ne-a aprobat 60 uh, de posturi suplimentare. Am eliminat 200 de posturi de consultanți externi pentru a ne asigura că în acest punct atât de important deținem controlul și putem să verificăm calitatea serviciilor furnizate. Un lucru care însă mă preocupă este că în ultimii ani um, asistăm la o politică a reducerii personalului cu cel puțin 1% în acest an, în ceea ce privește administrația, poate chiar peste 1%. Și asta duce, bineînțeles, dacă nu ajustăm cheltuielile în ansamblul lor la o presiune în vederea externalizării. Și asta nu e întotdeauna, um, asta nu înseamnă întotdeauna o situație mai bună sau o calitate superioară. Dacă îmi permiteți, autoritatea bugetară, după părerea mea, ar fi mai inspirată dacă ar formula, în general, care sunt resursele care stau la dispoziție, iar dacă aceste resurse sunt folosite pentru angajați permanenți, în sensul statutului funcționarului, sau pentru angajați uh, temporari sau externi este o problemă ce ține mai degrabă de gestiune. În rest, riscăm tocmai uh, ce ați amintit și dumneavoastră. În ceea ce privește achizițiile verzi, nu există însă o obligație deocamdată, dar treptat încercăm să includem uh, procente majorate treptat uh, de a impune condiții tot mai solicitante începând de anul viitor. Dacă am înțeles bine, întrebarea dumneavoastră privind Comisia Consultativă pentru personalul de conducere din instituție a fost corect. Ați întrebat cine a fost membru, cine e membru. Membru este secretarul general, secretarul general adjunct și directorul general al biroului de personal după plecarea Francesca Irati, la ora actuală, toți sunt bărbați. Săptămâna trecută am hotărât ca directoarea generală de la INLO să devină membru permanent al acestei comisii, astfel încât uh, să nu fie uh, practic uh, o dimensiune unilaterală de gen, Ați întrebat de asemenea în ceea ce privește proiectul de clădiri, proiectul de la Luxemburg. Pentru noi, pentru prima dată, Parlamentul poate executa un asemenea proiect uh, imobiliar o provocare considerabilă înainte de adoptarea acestui proiect, nici măcar nu îmi construisem o casă pentru familia mea, așadar un proiect enorm, însă dacă facem o comparație cu alte programe, cu proiecte asemănătoare, mergem destul de bine. Banca Centrală Europeană a pornit eh, de la un buget asemănător, însă a depășit cu aproape un miliard bugetul prevăzut. Deocamdată ne încadrăm în costuri, asta înseamnă însă că trebuie să facem ajustări în permanență. Obiectivul însă s-a păstrat, cu alte cuvinte, capacitate pentru 3000 de uh, angajați, în Luxemburg avem 2200 de angajați, la care se adaugă angajați în alte funcții și consilieri externi. Avem un obiectiv foarte clar, așadar un spațiu modern pentru 3000 de angajați, acesta a, a fost păstrat, însă spațiul care le corespunde angajaților a fost complet uh, altfel gândit decât cel care le revine angajaților de la Bruxelles, cu alte cuvinte 11 metri pătrați și am uh, constatat că uh, noul spațiu este adecvat pentru 3000 de angajați. Cu alte cuvinte, la ora actuală nu mai avem nevoie de vechea clădire CAD. Comisia însă a hotărât să verifice la începutul viitoarei legislaturi încă o dată această chestiune. Poate lucrurile se schimbă printr-o nouă aderare sau ceva asemănător. La ora actuală, având în vedere Brexit, se pare că mergem în direcția contrarie. Cu alte cuvinte, acest, acest element uh, nu va mai fi necesar. Se pare că și uh, din punct de vedere al biroului nu trebuie să reînnoim uh, contract pentru această clădire, trebuie să vedem ce facem din 2019 cu respectiva clădire, dar nu va duce la o împovărare suplimentară în ultima clipă. Avem o anumită distanță față de uh, acest plafon stabilit de 432,9 milioane stabilit de Comisia pentru Buget 91% din această sumă a fost deja achitată, există și dar o anumită certitudine în ceea ce privește volumul de plăți care trebuie așteptat la sfârșit. Mai există, bineînțeles, anumite elemente care pot varia și care ar putea duce la majorarea costurilor. Încă o dată, vă mulțumesc pentru trimiterea la referitoare la Wi-Fi în plen. Ne vom ocupa de problemele referitoare la capacitate. În ceea ce privește pagina deputaților, o discuție pe care am purtat-o și uh, în alte ocazii, și anume că în calitate de raportor nu îți poți prezenta contactele, mi se pare corect. Grupul de lucru nu s-a ocupat încă de această uh, chestiune, ar trebui să fie însă posibil să se găsească o soluție tehnică pentru acei deputați care doresc acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i dau cuvântul domnului Galvin, revizorului intern. Vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc mai întâi pentru ocazia de a vă prezenta raportul anual pentru 2015. Reamintesc că regulamentul financiar cere auditorului intern să prezinte instituției un raport anual care să arate numărul și tipul de audituri interne efectuate, recomandările făcute și acțiunile întreprinse în legătură cu acele recomandări. <clears throat> Obiectul acestui raport este, prin urmare, rezultatul activităților de audit intern în 2015. Secțiunea 2 din raport descrie misiunea Serviciului de Audit Intern și reamintește că e independent. Independența auditorului intern în efectuarea auditorului e garantată de legislația europeană și precizată din nou în Carta de resurs. Secțiunea 3 descrie activitatea în 2015 și arată că <clears throat> pentru fiecare program anual de activitate pe baza unei evaluări globale de risc în întreaga organizație. Principalul scop al evaluării de risc este a da posibilitate a AIS să-și prioritizeze resursele în domeniile de care, care au nevoie de cea mai mare atenție cu riscul cel mai ridicat. Și acum o să descriu activitățile. Managementul continuității de activitate e o prioritate în planul strategic de audit pentru perioada 2014-2016. BCM, Business Continuity Management, poate fi definit procedura prin care o organizație se pregătește pentru viitoare incidente sau crize care ar putea să-i submineze misiunea de bază, capacitatea pe termen scurt și îndelungat de a-și continua activitățile, de a respecta așteptările factorilor implicați. Obiectivul general al auditului e de a evalua cât de eficace și a, în ce măsură corespunde acest plan în Parlament și mai ales dacă cadrul de guvernanță ar afecta sau nu implementarea BCM. Auditul a constatat că se pot îmbunătăți lucrurile în BCM-ul Parlamentului în patru domenii. Mai întâi, nevoia de actualizare a cadrului de politică și guvernanță pentru BCM, de a reatribui roluri cheie și responsabilități cheie. În al doilea rând, Hmm? orientări clare ale instituțiilor pentru ATDG, împreună cu o clasificare a funcțiilor în conformitate cu cât de critică e funcționarea lor în legătură cu misiunea principală care să țină cont de interdependențe între DG-uri. Al treilea domeniu se referă la diverse măsuri practice care trebuie să fie puse în aplicare, inclusiv coordonarea între gestionarea crizelor și BCM comunicarea cu factorii de interes, aranjamente alternative de lucru, sensibilizare, formarea personală. Al patrulea domeniu constă din măsuri de intensificare a cooperării interinstituționale în materie de BCM care să acopere servicii prestate către sau de către alte instituții. Pentru a rezolva aceste probleme, auditul intern a întocmit un plan de acțiune convenit cu secretarul general în 12 puncte, 6 a, au fost uh, urmărite și aplicate în actualul semestru. Vreau să mulțumesc pentru angajamentul deosebit pentru BCM arătat de toți interlocutorii auditului intern legat de această misiune. Ca și în anii anteriori, o parte majoră a auditului intern pentru activitățile 2015 s-au concentrat pe nivelul de conformitate generală cu principiul uh, bunei gestiuni financiare și în special evaluarea realizărilor managementului în ce privește eficiența și eficacitatea operațiunilor din punct de vedere economic Acestea au reprezentat obiectivele principale ale auditului interdepartamental pentru implementarea codului de conduită legat și de multilingvism. A examinat furnizarea și utilizarea de servicii de interpretare în conformitate cu codul și cu principiul multilingvismului de plin cu utilizare eficientă a resurselor. S-a confirmat nivelul de prioritate ridicat și angajament acordat DG Interpretare și Conferințe ca furnizor al serviciilor de interpretare și principalele eh, DG-uri eh, în realizarea acestor obiective. Auditul a identificat eh, loc de îmbunătățire a eficacității și eficienței proceselor de bază pentru patru domenii care include, în primul rând, măsuri de a îmbunătăți procesul de raportare cu privire la implementarea obiectivului, în al doilea rând să se asigură o transmitere mai la timp de informații de acuratețe pentru nevoi eh, confirmate de interpretare, pentru ca furnizorul serviciilor de interpretare să aibă imagine de ansamblu a cererii din momentul în care aceasta apare. În al treilea rând, măsuri de a ajuta și măsura posibilului de a realiza potențialul pentru o gestionare mai eficientă a serilor de reuniuni și pentru a asigura că informații cu privire la utilizarea lor reală este, face obiectul unui schimb mai eficient. În al patrulea rând, posibile îmbunătățiri ale cadrului de reglementare aplicabile ședințelor cu interpretare. Pentru a rezolva probleme legate, auditul intern a întocmit un plan de acțiune în 14 puncte, 13 dintre acestea au fost convenite cu DG-urile vizate și cu secretarul general. Cealaltă acțiune rămâne propusă, dar e nevoie de consultări suplimentare între DG-urile implicate în 2015. Auditul intern a făcut o a doua trecere în revistă în ce privește proiectul uh, complicat pentru noul sistem FMS. Acesta s-a concentrat pe achiziționarea de servicii de consultanță externe și de project management. Planul de acțiune în 5 puncte întocmit de auditul intern acoperă două domenii cheie primele măsuri coerente de a mări definirea domeniului de aplicare a contractului, monitorizarea implementării și acceptarea rezultatelor. Al doilea set de măsuri pentru a avea un cadru de gestionare a proiectului și abordare care să sprijine aplicarea proiectului. După adoptarea unei abordări vizuite, începește domeniul de aplicare pe baza unui proces de realizare pe fază care începe cu elaborarea unui FMS de bază DigiFinance <clears throat> are responsabilitatea unică pentru gestionarea acestui buget și pentru alocările bugetare. DG a confirmat că este în totul de acord cu acest plan de acțiune. Ca parte a strategiei în domeniul de contabilitate, trezorerie, am efectuat un audit al procesului de recuperare a datorilor, a examinat procesele de recuperare a datorilor, monitorizarea datorilor datorate de mult timp și <clears throat> compensarea unor datorii cei de la contabilitate au avut inițiative importante de a simplifica aceste proceduri. Planul de acțiune convenit rezultând din audit încearcă să se bazeze pe aceste elemente în patru domenii. Mai întâi criterii relevante și praguri indicative pentru a începe proceduri în instanță și pentru a renunța la datorii. În al doilea rând, a mări consultările cu serviciul legal pentru uh, au, uh, ofițerii uh, care au rol de autorizare pentru a rezolva cazurile mai dificile, în al treilea rând recuperarea de datorii scadente, în al patrulea rând să examineze posibilitatea de generaliza exceptări de TVA în întreaga instituție și de a emite instrucțiunile relevante. Ca parte a strategiei pe termen mediu de a efectua diverse audituri în principalele elemente legate de TIC, utilizând standarde relevante din industrie pentru practici de securitate și control în informatică, am efectuat un audit cuprinzător pentru infrastructura și operațiunile informatice. În 2015, tema în această serie de audituri s-a concentrat pe uh, funcționare, eficiență și performanță. Auditul a arătat că serviciul răspunzător de la DigiTech a avut inițiative importante de a aplica procese de gestionare cu standarde relevante și cele mai bune practici din industrie. Auditul a văzut că se poate baza și poate intensifica inițiativele într-un număr limitat de domenii. Acestea includ măsuri suplimentare pentru a minimiza orice probleme prin uh, procese de raportare a incidentelor și de rezolvarea problemelor, proceduri de testare, o imagine de ansamblu generală pentru a asigura controlul pentru noi uh, servicii și de a mări sistemele de măsurători, raportarea benchmark-urilor pentru a rezolva aceste probleme, auditul intern a convenit un plan de acțiune în 8 puncte cu DIGITEC. La solicitarea directorului general pentru ITEC, auditul intern a efectuat uh, un număr de controle limitate legate de um, tehnologii de comunicare și informaționale, inclusiv uh, activitatea ca observator la un comitet de coordonare de la auditul extern cu aviz uh, independent pentru DJT. Tema a reprezentat și o contribuție importantă pentru viitoare audituri în ce privește securitatea informatică, cum e prevăzută în uh, planul strategic AES. Raportul uh, subliniază că evoluție pozitivă faptul că recomandările din auditul extern și planul de acțiune în șapte puncte conținut din decizia biroului de pe 7 septembrie 2015 oferă o foaie de parcurs pentru a mări nivelul de maturitate pentru securitatea TIC. În abordarea ES pentru acțiunile respective se validează acțiunile din toate rapoartele anterioare cu astfel de două rapoarte de follow-up în fiecare an. Cele două din 2015 au implicat validarea 83 de acțiuni în care auditul intern a putut să închidă 42 ori să reducă riscul rezidual asociat cu trei altele de la semnificativ la moderat. Datele pentru alte șase acțiuni au fost semnate în conformitate cu evoluția în domeniul IT. Elemente cheie sunt următoare. Numărul de acțiuni deschise asociate cu risc semnificativ au scăzut de la 31 la 11. Reducerea generală a profilului de risc pentru acțiuni deschise majoritatea care acum sunt în categoria moderată au continuat și în 2016 anumite chestiuni de durată care fac obiectul unei propuneri de la departamentele de resort duc la rezolvarea lor în auditurile următoare. Printre acțiunile închise în 2015 au fost șapte pentru care erau au acceptare riscului de la management pe baza standardelor profesionale, auditul intern a continuat să țină cont de ele și de toate celelalte ocazii de acceptare a riscului pentru viitoarele evaluări de guvernanței și controlului în managementul de risc. Raportul anual prevede și implementarea ES în ce privește sistemul de asigurare a calității, îmbunătățiri pe baza certificării de către evaluatori externi din 2011 și, din nou, conform cele mai recente evaluări din 2016, care tocmai s-a încheiat, KS funcționează la cel mai înalt nivel de standarde profesionale și conformitate. Secțiunea 4 din raport descrie rolul panelului de audit pentru a controla procesele de risc și control uh, administrate către management și explică modul în care structura și funcționarea panelului sunt în conformitate cu cele mai bune practici din uh, guvernanța corporatistă. Secțiunea 5 conține concluziile raportului care explică modul în care activitățile în 2015 s-au concentrat pentru a da asigurare în legătură cu eficacitatea și eficiența guvernanței, managementului de risc și controle în operațiuni uh, cheie, în fine Auditorul intern confirmă că independența lui n-a fost uh, compromisă sau subminată în 2015 și, în concluzie, vreau să mulțumesc membrilor uh, panelului și secretarului, secretarului general pentru sprijin, pentru uh, sfaturile în 2015 și să-mi exprim aprecierea pentru cooperarea excelentă pentru efectuarea acestui audit intern la toate departamentele. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Noi vă mulțumim pentru acest raport atât de important pentru noi Cinci colegi s-au înscris la cuvânt și vă rog să vă încadrați în două minute. Colegul Vogen, aș dori să mulțumesc secretarului general pentru răspunsurile furnizate la întrebările noastre. Comprehensive list of answers, so thanks for that. I do have a number... Am mai multe întrebări, uh, o listă întreagă dar mă voi limita la 3 sau 4 până la urmă. Întâi. În legătură cu locurile de fumat, aș uh, avea o întrebare. Avem anumite costuri pentru fiecare loc de fumat, dar pentru a avea uh, Uh, cifra totală, trebuie să știm exact câte locuri de fumat sunt. Spuneți că sunt două, eu cred că sunt trei la Bruxelles și două la Strasburg. Puteți să ne spuneți câte sunt exact? Și pe lângă costuri se pune problema sănătății. Câte plângeri ați primit în legătură cu amplasarea acestor locuri de fumat? Poate nu aveți răspunsul la dumneavoastră azi, dar vă rog să ne-l transmiteți. A doua întrebare se referă la mm, uh, licitația pentru agenția de voiaj. Avem cu toții, cred, o listă de probleme din uh, ultimii ani cu agenția de uh, voiaj. Din câte știu, urmează o licitație nouă în 2017. Ne puteți spune care va fi procedura acordării acestui contract și, dacă e posibil, puteți să discutați cu cei care folosesc serviciile agenției înainte să selectați uh, un prestatar, pentru că ne avem de-a face cu agenția în fiecare zi sau în orice caz în fiecare săptămână. Apoi, în legătură cu uh, diurna pentru asistenți, pentru deplasarea la Strasburg, spuneți că se va iniția un proces pentru a adapta uh, diurna pentru Strasburg. Vă rog să ne dați mai multe detalii, pentru că este un subiect uh, pe care angajații noștri îl abordează cu noi în mod regulat. Și un ultim, uh, ultima întrebare se se referă la adunarea generală, am avea nevoie de mai multă transparență. Nu am dorit să există o povară bugetară prea mare asupra membrilor. Aș dori să vă Nu, um, aș dori să ne dați mai multe detalii în legătură cu sumele returnate din GEA. Vă rugăm să ne spuneți uh, câți uh, deputați au dat înapoi un surplus la sfârșitul mandatului 2014, pentru că, uh, din câte știu, deputații returnează aceste sume nefolosite. Dacă nu aveți sumă la dumneavoastră, vă rog să ne o transmiteți. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi! Doresc să mulțumesc uh, pentru aceste informații. Doresc să mulțumesc domnului vicepreședinte, domnului secretar general pentru informații și pentru răspunsuri și, bineînțeles, mulțumesc domnului raportor De Jong pentru tot ceea ce a făcut până acum. Am trei întrebări scurte, chiar dacă, bineînțeles, subiectul este unul foarte amplu. Întâi, în legătură cu birourile de informare ale Parlamentului. Raportul financiar arată că aceste birouri de informare ale Parlamentului European folosesc între 10 și 20% din bugetul lor pentru a oferi informații în legătură cu funcționarea Parlamentului în orașele unde se află, dar între 80 și 90% din bugetul lor sunt cheltuieli administrative, chirii și așa mai departe. Nu e normal să fie așa bineînțeles și salariile personalului, plata facturilor și așa mai departe. Deci, între 80 și 90% din bugetul lor sunt cheltuieli administrative și doar 10-20% uh, sunt, din buget este folosit pentru acțiuni de informare. Trebuie ca acest uh, echilibru să se schimbe. Parlamentul are trei sedii, la Bruxelles, la Strasburg și la Luxemburg și uh, oare chiar e nevoie de aceste birouri de informare? În plus, eu nu cred. O altă întrebare. Sunt și persoane uh, de o anumită vârstă, de peste 50 de ani, ca mine, dar uh, sunt și tineri în Europa. Uh, persoane care folosesc internetul mai ales pe dispozitivele mobile, pe smartphone sau pe iPad sau pe tabletă. Site-ul Parlamentului e greu de accesat de pe aceste dispozitive mobile. Mai, e mai ușor de intrat pe site-ul Parlamentului uh, de pe un desktop sau de pe un laptop, dar este evident că ne este util și uh, atât nouă, cât și persoanelor din alte instituții și așa mai departe. De aceea este cu atât mai important ca toate aceste persoane, milioanele de cetățeni europeni, să se poată informa prin uh, intermediul internetului. Deci, ar fi bine ca site-ul Parlamentului să fie ușor accesibil și de pe dispozitivele mobile. Un alt subiect, uh, tot de interes general, nu pun acum uh, întrebări în legătură cu clădirile, cu șoferii sau cu securitatea, chiar dacă sunt și acestea subiecte importante. există diferență, o diferență între uh, funcționarii care au fost uh, uh, angajați înainte de 2004 și cei care au fost angajați după 2004. Se iau măsuri pentru a echilibra situația? Pentru că problema nu a fost încă rezolvată. Adică pe pozițiile de conducere, în pozițiile de conducere sunt uh, funcționari cu siguranță excelenți, care uh, vin în primul rând din statele membre care au aderat la Uniune înainte de 2004. Cei care au intrat în ultimele, în ultimele valuri sunt puțin reprezentate în posturile de conducere. Acestea sunt principalele întrebări pe care le-am ales dintr-o serie întreagă de întrebări pe care le-aș fi putut puse. Mulțumesc anticipat. Domnul Ștas. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc domnului vicepreședinte și domnului secretar general, precum și auditorului intern pentru contribuțiile lor. Am patru întrebări. În legătură cu indemnitățile de cheltuieli generale, știți că anul trecut plenara Parlamentului a cerut transparență totală în cadrul descărcării de gestiune Domnul Gerbranti și ceilalți au cerut un mai bun control al acestor servicii, dar constat că s-au făcut prea puține lucruri. Domnul secretar general îmi spune că este o chestiune de competența biroului, dar uh, plenul Parlamentului poate cere, cere biroului să facă un lucru, dar dumneavoastră, în calitate de secretar general, aveți uh, cuvânt de spus acolo, puteți lansa discuții, puteți uh, lansa note informative, de ce nu ați fost mai proactiv? Purtăm această discuție de ani de zile în Parlament, în plenul Parlamentului, dar și în rândul opiniei publice. Trebuie să faceți acum ceva. Apoi, avem un sistem de um, sume de secretariat pentru angajarea unor prestatori de servicii. Trebuie să avem recurs la un uh, agent de plăți care să se asigure că se plătesc toate taxele și impozitele la nivel național. Pot să vă spun că în, ceea ce, în Belgia unul dintre aceste agenți de, aceste agenți de plăți a dat faliment și în momentul de față deputații belgieni din Parlamentul European nu mai pot să angajeze prestatari de servicii pentru că nu există agent de plăți care să controleze respectarea regulilor. Problema durează de luni de zile. În al treilea rând, eu sunt raportor pentru descărcarea de gestiune a CESE și a CEORE și în raportul meu uh, am menționat uh, contactele pe care le-am avut uh, cu conducerea celor două instituții, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor cer mai multă cooperare cu Parlamentul European, o mai bună comunicare între cele trei instituții și doresc să uh, împărțim, să, să punem mai mult în comun uh, uh, clădirile și serviciile de interpretare. În acordul de cooperare s-a prevăzut acest lucru. Ce ne puteți spune în legătură cu aceste aspecte? Apoi, partidele politice și fundațiile lor. Știm că există probleme cu acestea. Ați luat măsuri dumneavoastră și uh, biroul în urma publicării unui articol în presă, un lucru bun, dar uh, în iunie anul trecut dureați să adoptați criterii pentru a modifica situația propuneți ca la nivel ca nivelul regional de reprezentare parlamentară să fie suprimat. Eu uh, vorbesc aici în numele verzilor și Pentru ECR și, uh, grupul, și Partidul Belgian uh, MVA ar apărea multe probleme, mai ales pentru, uh, fund, funda, uh, pentru o anumită fundație. Cred că biroul trebuie să țină cont de acest lucru, să nu uite că există partide mici politice, cum ar fi partidul pe care l-am menționat și fundația sa care ar fi penalizate. Uh, situația nu e deloc clară în ceea ce privește sumele alocate sau anumite semnături care apar în anumite locuri, uh, dar nu ar trebui să apară. Numele tuturor uh, parlamentarilor care semnează pentru crearea unui partid politic, european, național sau regional, trebuie să fie uh, publicate. Puteți să vă asigurați că se publică numele și adresele structurilor juridice care um, donează până la 12.000 de euro um, partidelor europene pentru că se întâmplă lucruri inadmisibile. Um, partidele obțin fonduri uh, din uh, diferite stratageme juridice și ajung să aibă o adevărată cifră de afaceri. În circumscripția mea um, se folosesc anumite firme pentru asta. Este inacceptabil. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doream, sincer, fără să supăra domnul Galvin, să-i spun că poate pentru data viitoare prezentarea auditului intern nu să fie neapărat mai concisă, ci să se prezinte atunci când cu adevărat există probleme cu o alarmă, pentru că uh, dacă nu, uh, nu vor exista nicio probleme pentru a pune întrebări. Să zicem că exercițiul ne-a interesat mai mult. În rest, aș dori să mulțumesc atât domnului Sasoli cât și domnului Vele pentru prezentări. Aș dori să pun câteva întrebări concrete. Văd că există o propunere de a renova uh, mobilele. Uh, în urmă cu 20 de ani am asistat la una sau două operațiuni de acest fel. Aș dori să știu exact cât costă respectiva operație, operațiune și aș dori să ni se ofere ocazia deputaților și deputatelor să ni se spună că nu dorim să se renoveze mobiliarul pentru că nu vedem uh, necesitatea acestei operațiuni. În continuare apare nevoia unui nou proiect, unei Academii Jamone. Doream să știu exact cu siguranță cum se va desfășura acest proiect, pentru că a, a face acum concurență universităților mi se pare un pic complicat. Deși în continuare se tot publică studii de cercetare de o calitate îndoielnică, aș dori însă să se ia măsuri și să atrag atenția biroului. În continuare, în ceea ce privește șoferii, văd că se uh, face o nouă uh, lansare de oferte. Aș dori să ne asigurăm că șoferii pe care îi cunoaștem, care nu au nevoie de un supraveghetor, uh, de multe ori, de pildă, șoferul care a venit să mă ia a venit cu un supraveghetor pentru că nici măcar nu știa strada unde locuiam. Doream să știu dacă se face o probă pentru a verifica cunoștințele de limba engleză, de pildă, care poate nu sunt necesare pentru șofer. Aș dori să regândim aceste teste în continuare. Aș dori să știu, în ceea ce privește săptămâna albastră, care sunt economiile pe care le presupun aceste săptămâni. Există tot mai multe săptămâni turcoaz unde mergem acasă la noi. Asta înseamnă economie. Aș dori să știu ce economie a făcut această instituție cu acea reorganizare, lucru care a făcut de multe ori ca activitatea noastră să fie mult mai stresantă. În continuare, în ceea ce privește Brexitul, cerem tuturor comisiilor să facă un exercițiu de uh, previziune și le cerem o previziune Brexit, fie cheltuieli, fie economii, să avem uh, totuși ceva la care să ne raportăm. În continuare, în ceea ce privește asistenții, am spus foarte clar în plen că am dori un reprezentant al uh, asistenților și că indemnizațiile diurnele pentru asistenții la Strasburg să fie actualizate. Și aș dori să știu când se va întâmpla acest lucru. Mulțumesc. Colegii Ali, bine. colegul Ali, vă rog. Madam Chair, dear colleague. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, din punct de vedere financiar, bugetul uh, final Parlamentului în 2015 a fost 1, uh, peste un miliard de euro um, și S-au obținut rezultate excelente. Bugetul a fost uh, pus în aplicare în, peste, în proporție peste 99% și au fost anulate doar 0,9% din plăți dar uh, interesant este cum au fost folosite aceste resurse financiare și ce rezultate s-au obținut. Din răspunsurile înscris la întrebările cont și din declarațiile de azi, am primit informații detaliate despre activitățile Parlamentului, dar aș dori să se clarifice mai multe aspecte. Întâi, în răspunsurile scrise Uh, am înțeles care au fost prioritățile și noile abordări în auditul intern al Parlamentului, dar puteți să ne dați informații suplimentare în legătură cu modalitățile auditului extern? În al doilea rând, în ceea ce privește uh, Uh, eficiența din punct de vedere al costurilor în legătură cu uh, contractele de, de construcții. În uh, faza tehnică am înțeles că se oferă 30 de puncte pentru respectarea unor criterii, cum ar fi criteriile de mediu, deci performanța de mediu și consumul scăzut de energie, precum și absența asbestului. Din explicație avem impresia că aceste criterii sunt opționale. De ce nu sunt obligatorii? În fine, în 2015, un număr foarte mare de participanți în Parlament au, fost, uh, au uh, profitat de cursuri de formare. Costul uh, cursurilor per participant este rezonabil, dar puteți să ne mai dați mai multe informații în legătură cu rezultatele obținute în urma acestor cursuri. Care este valoarea adăugată pentru Parlament, dacă puteți să o măsurați cumva? Mulțumesc! Colegii Caprandi, bitte. Domnul Gerbrandi. Dank u, mevrouw de voorzitter, en dank... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului vicepreședinte și domnului secretar general pentru contribuții, pentru răspunsuri. După ce vă veți pune căștile, voi continua. Aș dori să mă concentrez prin uh, um, suma prevăzută pentru cheltuieli generale um, pentru deputați arată incapacitatea Parlamentului de a face reforme. Ne ocupăm de asta de ani de zile. Și așa cum au spus și colegii înaintea mea, în ciuda multor decizii luate în plen, biroul nu reușește să modifice uh, aceste prevederi și să obțină uh, modificări clare în legătură cu uh, acest, uh, aceste cheltuieli. Este un adevărat cadou pentru eurosceptici care folosesc acest exemplu uh, pentru a arăta cu degetul tot ce nu merge în instituțiile europene. Și când uh, spunem oamenilor cât costă uh, un deputat, cât, cât, ce cost implică un deputat european, se adaugă această sumă prevăzută pentru cheltuielile generale. Este inacceptabil. Discutăm cu domnul secretar general de ani de zile despre acest lucru. De multe ori uh, se spune că controlele sunt prea scumpe, mai ales în legătură cu aceste sume prevăzute pentru cheltuielile generale ale fiecărui deputat și în rezoluția privind descărcarea de gestiune 2014 uh, am uh, uh, cerut ca lista cheltuielilor în cadrul acestei GEA, deci sumă pentru cheltuieli generale, nu știu de ce nu s-au făcut mai multe, de ce nu se acordă mai multă atenție urgent acestei probleme. Aș avea o sugestie. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că uh, controlele nu costă prea mult. Unii deputați au cheltuieli mari, uh, uh, chirii și așa mai departe și alte cheltuieli mici pentru uh, papetărie, de exemplu. Nu am putea spune că controlele ar trebui să privească trei sferturi din cheltuieli și ultimul sfert să nu fie um, să nu facă obiectul controlelor. Astfel vom putea spune că vom putea face un control eficient al folosirii acestei General Expenditure Allowance. Mulțumesc! M-am uh, scris și eu la cuvânt, am trei întrebări. Prima întrebare referă reducerea de personal cu 1% la fiecare negociere a bugetului. Suntem um, atacați de Consiliu că nu facem acest lucru. Există o perspectivă de ansamblu, ce aveți de spus în acest sens. În continuare, îmi doresc să vă atrag atenția asupra problemei pensiilor, care este planul acum cu fondul de pensionare voluntare. Comisia aceasta a cerut să existe, în primul rând, un, uh, o evaluare, să ne gândim cum procedăm mai departe, ce se întâmplă acum că ne părăsește președințele Schult, uh, cel care a blocat întotdeauna această evaluare. Uh, la această întrebare uh, mai apare o altă, un alt element în ceea ce privește povara care apasă Parlamentul European, în ceea ce privește pensiile, uh, deputații italieni, de pildă, care au o pensie medie de 3012 euro, o sumă frumușică, e bătută în piatră sau pentru uh, pensionarii francezi și italiani din, uh, dinainte de 2009 există vreo intenție de a modifica ceva sau nu. aș aș mai da ceva de spus că uh, colegului Gerbrandi. Există parte a acestei administrații care visează să ne controleze activitatea. Așa vă spun, nu îmi e pe plac. Nu am niciun chef de a mă justifica uh, ceea ce privește fiecare cheltuială, dacă a fost necesară, dacă uh, uh, intre în mandat sau nu. Există la ora actuală o discuție în Germania în ceea ce privește sumele forfetare care corespund deputaților. Tocmai acesta e cuvântul cheie, forfetar, independența mandatului e sfântă. De pildă, um, antieuropenii sunt cei din tâi, nu există uh, cineva care să facă mai mare risipă mai ales că antieuropenii nu se lasă văzuți în această instituție. Însă ei uh, sunt uh, cei care abordează acest subiect, lansează dezbateri nesfârșite, am purtat chiar o dezbatere în acest sens uh, referitor la secretariat și așa mai departe. Vă spun, există în această instituție uh, și să nu mi-a nume de rost administrația, există oameni care speră să ne controleze. Și nu pot decât să spun că eu uh, nu particip, pentru că libertatea mandatului este sfântă și doar alegătorii pot reglementa această situație a mandatului. Domnule secretar Sassoli, uh, domnule secretar general, domnule Sassoli, cineva trebuie să înceapă, cine are cuvântul? Domnul Vele, vă mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Au fost multe întrebări, am să fac tot efortul posibil pentru a răspunde. Uh, în primul rând, Derek Wan a străbat în ceea ce privește numărul uh, sălilor de fumat, două la Strasburg și două la Bruxelles, sau două la Strasburg și trei la Bruxelles. Nu pot să vă spun așa dintr-o dată. Adevărul e că există însă o sală de fumat la Bruxelles care nu mai este luată în calcul pentru că va fi scoat, scoasă din uz în curând. și uh, va fi integrată în uh, sala Luling. Iată de ce vor rămâne doar două și se prea poate ca una dintre ele să nu sta la dispoziție, să nu fie um, disponibilă pentru fumători în viitor. Întrebare câte plângeri există în acest sens? Nu am date, nu am statistici. Însă, în ceea ce privește fumatul, cred că, indiferent uh, cum organizez lucrurile, există plângeri. Mi-aduc aminte înainte să fi creat aceste spații, întotdeauna au existat plângeri din partea nefumătorilor care spuneau aici se poate fuma peste tot. Impresia mea subiectivă este că în ultimii ani situația s-a cam liniștit, uh, de când avem aceste zone de fumat și de când fumatul a fost, să spunem așa, centralizat. A doua întrebare s-a referit la agenția de voiaj. Va exista o nouă licitație. Contractul e valabil până în 2017, poate fi prelungit până în 2018, este un contract interinstituțional. Consultările cu utilizatorii au fost realizate în trecut prin intermediul uh, organului care reprezintă deputații în aceste situații, și anume chestorii. La ora actuală se prevede așadar o nouă consultare a utilizatorilor prin intermediul organului reprezentativ, așadar prin intermediul chestorilor. Ați mai pus o întrebare în ceea ce privește Um, alocația generală de costuri, câți uh, deputați au primit, uh, câți uh, deputați au dat înapoi fonduri din fondurile primite la începutul mandatului, din câte știm noi sunt 20 de deputați cei care au returnat o parte din fondurile primite. După care domnul doi a întrebat uh, cum s-a lucrat cu birourile de informare. În ceea ce privește colaboratorii, trebuie să vă spun că nu sunt considerați întotdeauna uh, colaboratori administrativi, nu sunt angajați care se ocupă doar de administrație, ci și organizează activități publice, de pildă. Încercăm să atingem o parte tot mai mare a opiniei publice, pentru că, ați spus pe, bord, pe bună dreptate, plătim chirii considerabile, preferăm uh, clădiri aflate într-o poziție centrală. Iată de ce trebuie să facem mai mult cu aceste clădiri decât o simplă activitate de birouri. De pildă, în Berlin, ceea ce se numea odinoară mini-parlamentarium, acum se numește experiența Europa, e pentru a valorifica această poziție privilegiată chiar în fața poartei Brandenburg. Acolo credem că vom putem avea peste 150.000 de vizitatori anuali uh, pe care îi uh, conducem uh, printr-o expoziție prin, cu ajutorul tehnologiei moderne, așadar putem, pe de-o parte, reduce personalul, pe de altă parte, um, crea o punte de legătură cu tot mai mulți cetățeni și, în al treilea rând, angajații noștri se pot ocupa de alte sarcini. Se face deja la nivel redus în Slovenia și Copenhaga acest lucru. Uh, iar uh, dacă rezultatele sunt favorabile, inițiativa poate fi extinsă. Ați vorbit de pagina de internet, la ora actuală lucrăm la publicarea unei noi pagini luna viitoare, care se va adapta automat la orice format, fie că e vorba de un uh, calculator tip desktop, laptop, uh, tabletă sau telefon. Există însă un al doilea subiect important, după părerea mea, aici, și anume motoarele de căutare și optimizarea motorului de căutare, pentru că o pagină trebuie să fie concepută în, în așa fel încât uh, aproape o poți căuta pe Google, chiar dacă, sau un alt motor de căutare, și să apară printre primele rezultate. Dacă eu, ca cetățean, de pildă, doresc să aflu mai multe despre un subiect, vreau să aflu ce spun reprezentanții poporului. Cu alte cuvinte, pagina trebuie optimizată. Aici sunt multe aspecte tehnice implicate, astfel încât rezultatul de căutare să apară chiar la început Iată de ce este important să facem eforturi în acest sens. Lucrăm deja de câțiva ani, dar cred că putem um, să îmbunătățim și mai mult uh, situația. Ați întrebat uh, cum stau lucrurile cu acele state membre care nu mai sunt chiar uh, recent aderate, cele care au aderat în 2004 și 2007, în posturile de administrație. Cred că între timp am reușit să facem progrese. Avem deja al doilea uh, director general din aceste țări am avut deja un director general la uh, interpretare. Directoarea Serviciului de Interpretare vine din Polonia. Uh, directorul general Serviciului de Traducere este din Slovenia și cred că avem patru sau cinci directori din aceste stații. Poate că nu întrunește tocmai cota, dar arată că ne aflăm pe drumul cel bun, iar în ceea ce privește serviciile lingvistice, pentru că uh, Uh, de aici sunt recrutați șefii de departamente. Conform experienței din Parlament, se procedează în valuri. În ultimii ani am avut în posturile de conducere foarte mulți britanici și danezi, pentru că pur și simplu cu 30 de ani înainte aderaseră Marea Britanie și Danemarca. Acum ne aflăm într-o etapă în care sunt uh, se prezintă foarte mulți candidați din Spania, pur și simplu pentru că Spania s-a, Spania s-a alăturat Uniunii Europene în anii 80, după care ne vom afla, cred eu, într-o etapă în care vom asista la o dominanță din statele membre atunci când procesul, când um, profilul de vârstă se va fi dezvoltat uh, în mod corespunzător. În continuare, Da, mi-am luat notițele în uh, germană. Costurile totale și uh, rata forfetară de costuri. Există, uh, s-a luat o decizie în plen în acest sens. Cred că am discutat oricum de două, trei ori deja. Totul trebuie să fie uh, neutru din punct de vedere al costurilor. Nu vom putea însă atinge această mm, ambiție Știm deja, efortul de control va provoca la rândul său o serie de cheltuieli. Noi considerăm că dacă trebuie să existe un, un, uh, un control de plin, atunci vom avea nevoie de 40 până la 75 de angajați suplimentari Există așadar păreri împărțite, inclusiv aici la Comisia de Control Bugetar, dacă trebuie să continuăm pe această cale sau dacă ar trebui să profităm de această sumă prestabilită. Încă următoarea întrebare nu am înțeles-o exact, întrebarea cu numărul 2, poate pot să vă răspund în scris, după care cooperarea cu CS și COR în ceea ce privește interpreții și sălile. Uh, Într-adevăr, cred că aici putem colabora mai îndeaproape în ceea ce privește infrastructura tehnică. În prima etapă, la serviciul științific, cred că e o reușită absolută. Suntem uh, bucuroși că 60 de angajați de la CESE și CEUR s-au alăturat serviciului științific. Cred că putem uh, spori această ofertă. În același timp, CEUR și CESE au dobândit uh, prin intermediul nostru un serviciu științific. În ceea ce privește traducătorii și interpreții, există o anumită cooperare, aceasta putea să se intensifice, însă, în ceea ce privește sălile, am devenit ceva mai generoși. De pildă, în ceea ce privește calcularea costurilor pentru securitate, acum calculăm uh, cât este cu adevărat necesar, nu, chel, nu uh, calculăm doar bazându-ne pe angajații actuali. De asemenea, am devenit mai generoși față de ambele instituții în ceea ce privește folosirea sălii plenare de la Bruxelles. Aici am venit așadar considerabil în întâmpinarea celor două entități, dar cred că mai există încă marșă de cooperare. După care ați întrebat uh, criteriile pentru grupurile politice, lucru care l-am prezentat la birou în luna iunie, inițiativă sprijinită de birou de altfel. Ați vorbit, uh, ați amintit rolul regiunilor. Problema este că regiunile sunt foarte variate. Există regiuni legislative, de pildă în cazul uh, Belgiei sau Germaniei, care pot fi identificate foarte clar. Însă lucrurile se complică dacă ar trebui să spunem care este periferia Riga sau dacă vorbim de Consiliul um, administrativ al orașului Riga. Uh, putem vorbi de pildă de un omolog în Belgia sau în Germania care ar fi Consiliul Comunal, însă dacă privim apoi care este dimensiunea orașului Riga, raportat la dimensiunea țării, lucrurile se schimbă. Nucleul problemei, după părerea mea, este că, având în vedere evoluția actuală a partidelor politice europene, reprezintă ca până acum federații ale partidelor, partide naționale, dacă vreți, sau partide regionale, însă, având în vedere nivelul actual al integrării, partidele europene reprezintă federații de partide. În temeiul juridic, în legislație, există posibilitatea ca membrii independenții ai parlamentelor să creeze probleme și în acest fel se generează confuzii și nu doar confuzii, ci apare și un spațiu pentru abuz. Biroul a hotărât, iar președintele nostru a transmis această propunere comisiei, e nevoie de discuție și de propuneri din partea comisiei și sperăm că aici comisia va veni cât se poate de repede cu o propunere pentru legislatorul pentru legiuitorul european. Doamna Iala Sender a pus o întrebare referitoare la mobilă, dacă este cu adevărat necesar să facem ceva, există între timp mobilă care sunt uh, deja, există mobilă veche de peste 20 de ani sau chiar mai mult și am primit o serie de plângeri din partea deputaților după ultimele alegeri europene ca în sfârșit, după 20 de ani, a venit momentul să facem ceva în acest sens. Vom uh, lansa un, pro, un program pilot în, în care 20 de deputați vor testa noul mobilier, însă e nevoie ca acesta să fie renovat. A doua întrebare s-a referit la Academia Jamune. Până acum e doar un nume. Cum uh, dorim să profesionalizăm uh, pregătirea uh, personalului nostru. Nu există însă o propunere definitivă referitor la structură. Ați mai întrebat uh, privind șoferii și competențele lingvistice. Bineînțeles, uh, aici e spațiu pentru îmbunătățire. Se cere fiecărui șofer să stăpânească două limbi străine, așadar limba maternă și o alta, dacă se poate, una din limbile de, mari, de mare circulație, dacă putem spune așa cu prudență, uh, Există, au existat multe situații în care nu s-au putut înțelege șoferii cu deputații. Sperăm să remediem situația, având în vedere că șoferii vor fi în permanență alături de noi. Avem posibilitatea de a-i forma. Pot așadar să ia parte la programele noastre de formare, nu doar formare de natură tehnică, ci și în ceea ce privește competențele lingvistice. Va dura un pic, dar merită să investim. Frage war grüne Wochen Einsparungen. În continuare, întrebarea referitoare la săptămâna turcoaz și economii. Cu siguranță se fac economii dacă nu suntem aici. Pe de altă parte, în aceste săptămâni nu putem folosi infrastructura noastră și, bineînțeles, anumiți colaboratori, de pildă, interpreți, mm, nu sunt valorificați în acest interval, principala motivație a săptămânilor tercoase nu a fost realizarea de economii, ci în discuțiile purtate la conferința președinților s-a discutat despre cât timp uh, au deputații la dispoziție pentru a fi prezenți și în circumscripție. Este o întrebare care apare tot timpul dacă privim calendarul. Există uneori mai multe, alteori mai puține săptămâni turcoaz, se schimbă și culoarea s-a schimbat de altfel. Uh, în uh, urmă cu câțiva ani, uh, grupul verzilor a insistat ca săptămânile să nu se mai numească săptămâni verzi, ci săptămâni turcoaz. Îmi cer scuze așadar că le-am spus săptămâni verzi. Sunt săptămâni turcoaz. Culoarea așadar se schimbă uneori, numărul săptămânilor se schimbă de asemenea. E o discuție pe care o portăm în permanență. Există și interese divergente ale deputaților în ceea ce privește numărul acestor săptămâni. Brexit și economiile aferente. Cred că e o întrebare prematură, pentru că nu cunoaștem încă condițiile, nu cunoaștem nici măcar în mod oficial uh, solicitarea uh, de părăsire a Uniunii Europene. Ați vorbit despre Comisia pentru Hărțuire și reprezentarea în cadrul acesteia. Da, vom face o evaluare a acestei comisii. Este o comisie destul de recentă. Cu alte cuvinte, strângem experiență, vom face o evaluare, după care comisia va decide ce concluzii să tragă din experiența dobândită de până acum. În continuare, întrebarea domnului Ali, îl, o înțeleg în cadrul priorităților și strategiile, așa uh, studiul comparativ cu parlamentele, celelalte, cu parlamentele naționale. Am uh, încercat în repetate rânduri să vedem uh, cum stau serviciile noastre comparat cu mm, parlamentele naționale. S-au luat patru mari parlamente naționale din uh, Uniunea Europeană și Congresul American. Am făcut acest lucru la solicitarea Comisiei pentru Buget inițial. Inițiativa și-a adus uh, aportul la pregătirea acestui mandat și la inițiativa Comisiei pentru Buget am rugat serviciul uh, științific să actualizeze acest studiu. Acesta a devenit tot mai profesional pentru a putea evalua mai bine cum pot fi uh, cum se plasează serviciile noastre față de serviciile altor parlamente. Facem această comparație tot timpul. Am constatat, uh, de pildă, că în multe privințe eram uh, cu mult în urma Parlamentelor Naționale. Bineînțeles, Uniunea Europeană nu este un stat, nu este un stat uh, polițienesc, nu putem înarma Parlamentul European, s-a fost important să tragem anumite concluzii. Lucrurile s-au îmbunătățit pentru că, având în vedere contextul de securitate actual, nu a trebuit doar să reacționăm, ci a trebuit să avem un concept foarte clar care poate fi pus în aplicare în situația de față uh, Concep care s-a bucurat de sprijinul acestei instituții, a conferinței președinților și a biroului. Iată rezultatul analizei deficiențelor și extinderea serviciului uh, științific a fost uh, un rezultat al acestei analize comparative pentru că am constatat că spre deosebire de Bundestagul german sau spre deosebire de uh, Camera Comunelor uh, Britanică, nu eram la fel de bine dotați, așadar a trebuit să investim în ambele domenii. Cred că între timp am recuperat aceste lacune, că până acum mai există totuși un punct vulnerabil unde putem face îmbunătățiri și anume uh, stagiile de pregătire pentru deputați. Există multe oferte pentru deputați, însă acestea au fost foarte bine ascunse până acum. Cu alte cuvinte, trebuie să cunoști bine Parlamentul pentru a ști cărui serviciu te adresezi, fie că e serviciu de comunicare sau altul, pentru a beneficia de o asemenea formare. Între timp am conceput o nouă pagină de internet pentru toți deputații, unde apar toate ofertele de pregătire, așadar totul e cât se poate de clar, de evident și nu e nevoie să fii de ani buni în această instituție pentru a ști în sfârșit cum poți beneficia de asemenea stagii de pregătire criteriile în ceea ce privește achizițiile de clădiri au fost uh, armonizate și au fost însoțite în corespunzător de Comisia pentru Bugete. Eficacitatea uh, formării cred că e un punct unde vrem să uh, facem îmbunătățiri. Domnul Gerbrandi s-a referit la CEA. Putem reduce cheltuielile supunând această rezervă unui control permanent. Cred că biroul în acest context va organiza o discuție în uh, detaliu referitor la viitorul acestei rezerve pe care doamna Gresle a întrebat dacă această reducere de personal de 1% va fi menținută sau nu. Trebuie să vă spun că, din păcate, da. De altfel, Consiliul cere ca reducerea de personal să fie, redus, să fie continuată și în următorii doi ani. În acest an, așadar, la 1 ianuarie am redus cu peste 1% personalul nostru pentru că avem nevoie de celele... A, am, a fost nevoie să compensăm cele 76 de posturi suplimentare la grupurile politice prin reduceri de personal. Așadar, în 6 săptămâni a trebuit să eliminăm 76 de posturi, cu alte cuvinte, fiecare post liber disponibil. Pot să vă spun că am făcut aici un efort considerabil aproape până la limita uh, a ceea ce e posibil din punct de vedere tehnic. În ceea ce privește fondul de pensii, știm că fondul de pensii prezintă acest deficit în anul 2009, mai precis pe 1 aprilie, biroul a luat o decizie de ajustare a performanțelor care trebuie achitate. Au existat atunci uh, rețineri din partea serviciului juridic dacă aceste economii sunt permise și fezabile. În anii următori au existat o serie de uh, Um, plângeri înaintate în fața CEJ. Toate plângerile au fost, toate cazurile au fost câștigate de Parlamentul European. Judecătorii au înțeles așadar, au recunoscut că economiile au fost proporționale și permise. A existat așadar o recunoaștere a faptului că într-o măsură adecvată se pot face eforturi de ajustare. Putem însă, bineînțeles, discuta dacă există o marjă de manevră suplimentară. În ceea ce privește veniturile, nu. Nu mai există nicio performanță inclusă în acest fond. Pensiile uh, pentru fran- uh, francezi și italieni sunt uh, poveri pe care le ducem din 2009. Înainte de acesta nu exista un statut al funcționarului. Uh, prin urmare, membrii uh, pentru membrii italieni și francezi nu a existat o, uh, o pensie, iată de ce Parlamentul European cu mulți ani în urmă să achite aceste pensii. Nu există deocamdată considerente în acest sens. Mulțumesc, am uh, o conștiință uh, apăsată din cauza interpreților. Domnul Sasolim. Pe, foarte pe scurt, doamnă președinte, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor și, bineînțeles, transparența, economiile, toate aceste eforturi uh, vor fi preocupările biroului uh, și în acest an. Uh, bine, datorăm aceste eforturi cetățenilor noștri. Um, două răspunsuri. Unul domnului Gerbrandi, chiar dacă nu mai este. Trebuie să facem o evaluare pe baza eh, cheltuielilor generale pentru sumele forfetare, forfetare, doamnă președinte, pentru că nu poate să existe o sumă forfetară sau un fond, o, o bază de sume forfetare pe care le gestionăm cum vrem. Cum putem să spunem autorității de control că acest fond este structurat, în așa, așa cum este el structurat, și apoi se împarte în părți care pot, pentru care se poate face control și părți pe care nu se poate face control. Este o problemă de ordin juridic legată de natura acestor fonduri. Cum putem să spunem că se pot controla 30% sau 70% nu sau invers? Din punct de vedere juridic, ar fi foarte discutabil așa ceva. Trebuie să fim foarte atenți. Un alt uh, subiect, domnule președinte, despre care s-a discutat mult, uh, mulți deputați au scris e mail uh, și chiar s-a creat o, politică, o polemică în legătură cu șoferii. Doamna Dati Uh, a cauzat dezbatere pe e-mail. Eu inițial aveam rezerve și, după cum știe foarte bine domnul Vele, apoi s-a pus problema securității pe baza unei decizii a tuturor grupurilor politice. S-a hotărât internalizarea serviciului șoferilor. În Europa, concursurile nu pot să prevadă căi de acces preferențiale pentru nimeni. Sunt concursuri deschise a tuturor cetățenilor europeni. Și trebuie să aibă două, două, două sunt două condiții, să-și vorbească limba, propria limbă și una dintre limbile de lucru ale Uniunii Europene. Deci, doamnei Datei și celor care consideră că concursurile pentru a obține un contract pe o perioadă nedeterminată a instituțiilor europene pot să aibă loc în propria limbă, mai ales în franceză, nu e adevărat. Nu așa sunt regulile europene. Nu. Un concurs pe baza acestor reguli nu ar fi legitim și poate fi atacat, poate fi chiar anulat la nivel juridic. Șoferii au putut să participe și trebuie să fim mulțumiți că un șofer din trei Uh, sunt șoferi dintre, din cei cu care colaboram deja. Deci uh, erau profesioniști adevărați uh, și capabili să continue să facă parte din serviciul de șoferi al Parlamentului și să fie angajați de Parlament. Deci politicile, polemicile în legătură cu regulile de bază și comportamentul nostru în Uniunea Europeană și condițiile de angajare în instituții fac obiectul unei transparențe absolute. Mulțumesc și mult succes! Vă mulțumesc foarte mult și pentru calitatea răspunsurilor. Raportorul pentru a conchide. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrucât avem și interpreți, o să fiu succint și le mulțumesc că au rămas atât de târziu, spune vorbitorul. Vreau să spun în general că discuțiile pe care le-am avut cu direcțiile generale și schimburile de mai multe ori și cu domnul secretar general ne arată clar, nouă ca raportor, ce efort uriaș uh, reprezintă acest Parlament European. Iată de ce. Știu că tot timpul ne concentrăm pe lucrurile <clears throat> care vrem să se îmbunătățească, dar e ceva care merită și multe mulțumiri din partea noastră. Vreau să subliniez și acest lucru în raport. S-au menționat două aspecte, partidele politice europene și fundațiile. Am avut un atelier special pe acest subiect, care trebuie examinate și transparența legată de cheltuieli, dar și transparența în legătură cu diverse sesiuni pe care o să le reflect, dar în spirit constructiv și Vă sunt recunoscător pentru toate eforturile depuse de dumneavoastră și întregul personal al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai există întrebări în ceea ce privește nevoile acestei comisii, detalii, vă rog să le trimiteți în scris. Vă mulțumesc pentru, că, pentru prezență și pentru schimbul de opinii. S-a închis ședința. Mâine la ora 9 continuăm. Președintarea amabilitatea. Mulțumim interpreților.